Dragi colegi, să începem. Uh, avem o întârziere de câteva minute. Mă voi asigura că nu pierdem din timpul intervențiilor pentru asta. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în această seară, la această audiere și doresc în numele comisiei noastre să urez bun venit domnului Cristos Tilianides, comisar desemnat pentru ajutor umanitar și gestiunea crizelor. Unii dintre dumneavoastră ați fost prezenți uh, ieri seară, dar pentru cei care nu ați fost, vă prezint procedura. Se lucrează pe baza regulii 118 și anexa 16 din regulamentul de procedură, evaluându-se comisarii desemnați pe baza competențelor lor generale, angajamentului european și independență personală. De asemenea, uh, se, va evalua, se vor evalua uh, competențele de comunicare și cunoștințele în domeniul portofoliului. Vă informez că acest, această audiere este transmisă în direct pe site-ul Parlamentului European Uh, și prin satelit. Bun venit așadar tuturor celor care ne urmăresc pe aceste căi. După audiere veți putea accesa pe site înregistrarea audio a acestei audieri. Avem interpretare în 23 de limbi. Toată lumea va fi sub presiunea timpului, dar vă rugăm să nu vorbiți prea repede, deoarece interpreții nu vă pot urmări dacă vorbiți prea repede. Din câte am înțeles, astăzi este ziua internațională a uh, traducerilor și interpretării. Felicitări uh, și mm, o bună zi a traducerii tuturor. I-am trimis domnului comisar de semnat câteva întrebări în scris. Dumnealui a răspuns la ele și v-am, ați primit copii la acestea. Uh, copii sunt uh, disponibile și în sală. Cum vom proceda? Domnul Stilianides va ține o uh, intervenție de introducere de nu mai mult de 15 minute, iar apoi vor urma 45 de întrebări. În prima rundă, fiecare grup politic va putea adresa o întrebare timp de un minut. Domnul comisar desemnat va avea un minut și jumătate pentru a răspunde. După acest răspuns, poate urma o întrebare de completare de 30 de secunde și răspunsul poate fi de un minut. Deci prima rundă, 4 minute la, pe întrebare. Celelalte întrebări vor fi în sloturi de 3 minute. Un minut întrebarea, două minute răspunsul. Dragi colegi, vă rog să nu uitați timpul, aveți un ceas foarte mare pe care îl vedeți în fața dumneavoastră, vă rugăm să nu depășiți timpul de intervenție. Vom avea de asemenea întrebări din partea a două comisii invitate la audierea noastră, deoarece lucrează în uh, domenii care se suprapun cu al nostru, Comisia de Mediu și Comisia de Afaceri Externe. După ce aceste uh, comisii uh, vor fi intervenit, vom deschide runda de întrebări din partea grupurilor politice. Începem acum. Domnule Stilianides, aveți cuvântul pentru până la 15 minute. Vă mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă, onorați membri, dragi colegi, este o onoare reală pentru mine să mă aflu astăzi aici în calitate de comisar desemnat pentru asistență humanitară și gestionarea crizelor. Este un privilegiu să fi fost propus pentru acest uh, portofoliu care se află în centrul valorilor universale. Sunt conștient de uriașa responsabilitate pe care o am. Mă aflu aici în fața dumneavoastră ca un coleg ca un politician care se adresează politicienilor. Suntem uh, cu toții implicați în procesul decizional. Uneori, um, deciziile pe care trebuie să le luăm sunt foarte uh, dificile. Un uh, politician este într-o bătălie constantă cu istoria. Răspundem în fața generațiilor care vor veni, prin urmare trebuie să avem o viziune, curaj politic și demnitate. Responsabilitatea mea este să ofer leadership și să transform viziunea în rezultate palpabile la fața locului necesitatea, nevoile pentru asistență umanitară uh, cresc în fiecare zi. Conflictele, schimbările climatice, dezastrele din punct de vedere al sănătății, sărăcia, lucie și foameta sunt printre principalii factori care au dus la această creștere a necesităților. Faptele șocante uh, sunt grăitoare pentru cât de gravă este situația. Până la sfârșitul lui în 2013, 51 de milioane de persoane au fost strămutate în urma unui conflict. O medie de 32 de mii de persoane uh, sunt strămutate în fiecare zi. În fiecare zi, mai bine de 8 mii de copii uh, mor de subnutriție și aproape 3 mii uh, mor în clipa în care s-au născut. Avem o responsabilitate să abordăm această situație astăzi, nu mâine. Știu ce înseamnă să te afli într-o situație de conflict. Să nu ai un adăpost, să fii lipsit de nevoile principale, să trăiești în teamă și uh, să ți se ia orice demnitate. Când eram copil și apoi ca student, am fost martor la suferința poporului din Cipru ciprioții greci și ciprioții turci. Am fost martor la durerea pe care o produce strămutarea. Am înțeles în mod dur, dur cât de important este să se dea asistență umanitară. Să fiu cât se poate de clar, impactul conflictelor nu are nicio culoare etnică sau religioasă. Afectează pe toată lumea. Bătrâni, tineri, bărbați, femei, fete, băieți. Asistența umanitară se bazează pe necesități, nu pe adecvarea politică. Avem, trăim într-un context foarte uh, greu uh, în viitor. În primul rând, dați-mi voie să îi omagez uh, pe cei care lucrează și oferă asistență umanitară. Își riscă viața în fiecare zi pentru a ajuta pe alții, indiferent de identitate, religie sau naționalitate. Și mă gândesc la uciderea uh, lui David Haynes de către militanții ISIS. Mă gândesc la omorârea a opt uh, lucrători în domeniul asistenței uh, umanitare care au încercat să explice pericolele uh, epidemiei Ebola. Sunt lucruri care ne reamintesc în mod dureros cât de periculos este să lucrezi ca uh, asistent uh, în această privință. Uh, însă ne aduc aminte și de principiile universale de bază care sunt prevăzute în dreptul umanitar internațional. Numărul de atacuri împotriva celor care lucrează în asistență umanitară a crescut de patru ori din 2003 încoace. Lumea este tot mai fragilă din cauza uh, intensității și frecvenței crescută a dezastrelor naturale. Țările dezvoltate, inclusiv Europa, nu sunt cruțate. Să luăm de exemplu inundațiile care au afectat Balcanii în mai, uh, cele mai uh, grave uh, inundații în ultimile sute de ani. Răspunsul colectiv al Uniunii Europene la acest dezastru a fost imediat și impresionant. 23 de state membre au acționat în solidaritate și sub coordonarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, trimițând acolo experți și asistență vitală. Dincolo de tragediile umane, dizastrele au și consecințe uh, devastatoare asupra creșterii economice și a dezvoltării. Gestionarea crizelor înseamnă să lucrez în întreg ciclu de dezastre, inclusiv prevenția și uh, pregătirea în vederea uh, acestora. Facem acest lucru cu statele membre, ajutându-le să reducă riscurile, iar pe plan internațional în cadrul cadrului Hyogo pentru acțiune. Uh, conferința mondială de la Sendai în martie 2015 ne va ajuta uh, să ne pregătim uh, pentru dezastre și să prioritizăm răspunsurile noastre. Opiniile Parlamentului sunt foarte importante și sunt gata să discut cu dumneavoastră înainte acestei conferințe. În domeniul conflictelor, situația este copleșitoare. Este fără precedent să avem patru crize de nivelul 3 uh, în același timp, cea mai uh, înaltă clasificare în sistemul ONU, Siria, Irak, Republica Centrafricană și Sudanul de Sud. Dar sunt și alte crize prelungite care uh, au nevoie de asistență umanitară. Palestina, Republica Democrată Congo, Mali, Columbia, Myanmar, pentru a menționa numai câteva dintre acestea. În, Sin în Siria, asistăm la unul dintre dezastrele umanitare cele mai serioase. Mai bine de 10 milioane de persoane au fost afectate de conflict. 6,5 milioane jumătate din aceștia sunt copii și sunt strămutate pe plan intern, iar numărul refugiaților a depășit 3 milioane. Europa trebuie să acționeze acum și nu mâine. Și peste toate acestea, avem efectele devastatoare ale epidemiei de Ebola în Africa de Vest. Ebola ar trebui să fie abordată ca un dezastru natural, ca o calamitate naturală uh, foarte de mari proporții. Este un taifun cu mișcare lentă. Este o amenințare la securitatea globală, așa cum a spus-o și Consiliul de Securitate al ONU uh, în spatele statisticilor îngrijorătoare sunt vieți omenești persoane care au nevoie de asistență psihosocială după um, uh, recuperare. Sunt crize uh, imediate care au nevoie de o reacție imediată, dar și de o planificare pe termen lung. Această situație fără precedent pune sistemul umanitar internațional uh, într-un stres îngrozitor, sub o presiune uh, foarte mare. Sunt uh, încrezător că summitul uh, pe probleme umanitare din 2016 va contribui uh, la uh, această uh, ajutorare a oamenilor care au nevoie. Vreau să mulțumesc Parlamentului și în special acestei comisii uh, pentru angajamentul său ferm și constant uh, de a susține operațiuni de salvare a vieții care sunt esențiale. Este uh, imperativ uh, să evităm o întrerupere în activitățile de asistență umanitară. Pentru aceasta e nevoie să avem un flux de plăți constant și suficient pentru a onora angajamentele noastre. Și acum câteva cuvinte în legătură cu viziunea mea. Uh, provocările uh, cu care ne vom confrunta în viitor sunt mari, însă la fel de mare este și hotărârea și entuziasmul meu. Uh, Vreau să consolidez uh, activitatea uh, de excepție uh, desfășurată de Cristalina Georgieva. În primul rând, vom continua cu mandatul nostru de bază, și anume acordarea de asistență esențială victimelor. Uniunea Europeană nu trebuie să vină cu prea puțin și prea târziu, nici măcar o dată. Vreau să contribuim Uh, astfel încât uh, lucrătorii în asistență umanitară să uh, rămână și să dea rezultate. Vreau să mă concentrez nu numai asupra uh, crizelor uh, care se află în lumina reflectoarelor, ci și la acelea, acelea care nu se află pe prima pagină a ziarelor, crizele uitate. Apoi, Uh, vreau să fiu uh, purtătorul de cuvânt al celor mai vulnerabili, vocea uh, celor fără de voce. O să lucrez cu un altul reprezentant, Federica Mogherini, pentru a ajuta pe cei care suferă în urma conflictelor și dezastrelor. De asemenea, am fost profund afectat de mărturiile dintr-un raport recent al Comitetului Internațional de Salvare în legătură cu violența și hărțuirea la care sunt supuse femeile și fetele siriene. Femeile și fetele sunt în mod deosebit vulnerabile în situații de conflict și au nevoie de o atenție specială. În al treilea rând, o să apăr Uh, ceea ce este specific și principiile asistenței umanitare. Avem o bază colectivă excelentă în Europa, nu e consensul privind asistența umanitară. În al patrulea rând, prevenția este mai bună decât tratarea. Prin urmare, o să continu, o să uh, lucrez în continuare pentru a realiza această rezistență. Investiția în rezistență astăzi prin uh, Uh, asistență umanitară și pentru dezvoltare este mult mai rentabilă decât reacția la o criză de mâine. De aceea voi lucra împreună cu comisarul desemnat Mimița. În al cincea rând, criza Ebola este un exemplu foarte bun al nevoii vitale de ceva care să depășească coordonarea. O uh, abordare comună între țări și ministere lucrăm în acest sens în cadrul Comisiei, punând toate serviciile la oaltă în uh, centrul de coordonare Uh, de răspuns în caz de urgență uh, nou creat, RCC, uh, ținând legătura cu statele membre, cu parteneri internaționali și cu mari donatori. Însă rezultatele nu au apărut încă. Trebuie să facem mai mult. În al șaselea rând, trebuie să continuăm să protejăm cetățenii europeni. Punerea în aplicare a legislației privind protecția civilă ar trebui să da un răspuns mai eficient, mai viabil și previzibil la dezastre, dar trebuie să contribuie și la prevenirea dezastrelor în Europa. În ultimul rând, în ceea ce privește abordarea cuprinsătoare, o să continui linia predecesoarei mele. Suntem implicați, dar din afară. Uh, pentru, din acest motiv, dacă voi fi confirmat, uh, o să lucrez îndeaproape cu un altul reprezentant și cu alți comisari pentru a promova abordarea cauzelor care duc la apariția conflictelor, pentru a întări uh, rezolvarea conflictelor, pentru a asigura stabilizarea și pentru a reda țărilor calea către dezvoltare durabilă. În același uh, timp, uh, asistența umanitară nu este instrumentalizată iar imparțialitatea, neutralitatea și independența trebuie să fie respectate. Acestea sunt uh, precondiții care permit celor care lucrează în asistența umanitară să aibă acces la victime. Le datorăm acest lucru. Dragi colegi, în ultimele două săptămâni Uh, am uh, fost într-un proces de învățare uh, foarte pronunțat. Acest portofoliu este, are un conținut dens și plin de urgențe. Însă învăț repede și dacă îmi dați încrederea voastră, o să lucrez zi și noapte pentru a-mi aprofunda înțelegerea tuturor acestor chestiuni și mă voi întoarce periodic în fața acestei comisii să stau de vorbă cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Um, thank you, Mr. Ioannidis, for that. Vă mulțumim, domnule Stilianides, pentru această excelentă introducere. Trecem acum la întrebările în numele grupurilor politice. Începem cu domnul Stier, din partea grupului PPE. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, domnului comisar desemnat. În uh, intervenția dumneavoastră v-ați referit la epidemia Ebola. Uh, și ați stabilit-o pe bună dreptate ca una dintre prioritățile muncii dumneavoastră. În dezbaterea pe care am avut-o în plen la Parlament, ne... am văzut că există estimări de aproximativ 20.000 de persoane infectate până la finalul acestui an. Asta a fost în urmă cu câteva săptămâni. Acum avem uh, o nouă estimare din partea Statelor Unite care trece până la 1,4 milioane până în ianuarie 2015 uh, dacă nu se fac uh, schimbări uh, în comportamentul comunității internaționale. Și dumneavoastră ați spus că trebuie făcut mai mult. Prima mea întrebare este cum, cum evaluați eforturile comunității internaționale și mai ales ale Uniunii Europene în acest domeniu? Έχετε δίκιο. Allow me to continue in my mother tongue. Permiteți-mi să continui în limba mea maternă. Έχετε δίκιο κύριε συνάδελφε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και... Dragi colegi, situația este una foarte dificilă. Trebuie să recunoaștem că am intervenit rapid, am subestimat pericolul Ebola. Știm ce au spus epidemiologii băncii mondiale, și anume că situația este foarte dificilă. Și ei sunt experții. Deci trebuie să acționăm cât se poate de repede. Scrisoarea trimisă deja de comisia dumneavoastră cred că stabilește în mod corect prioritățile. În calitate de medic, pot să vă spun că consider că avem nevoie de medici la fața locului. Avem nevoie de personal uh, din domeniul sănătății. Trebuie să, da, să creăm spitale și toate acestea trebuie făcute acum, pentru că dacă virusul trece, este transmis la populațiile urbane, nu va mai putea fi controlat. Deci trebuie să acționăm în mod coordonat toți partenerii internaționali trebuie să coopereze strâns. Statele membre trebuie să acționeze și ele în mod eficace. Domnul Stier, mulțumesc, domnule comisar desemnat. Întrebarea mea următoarea se referă la care vor fi pașii concreți pe care îi veți uh, întreprinde în a aborda această epidemie de Ebola. Dacă îmi veți acorda încrederea dumneavoastră, cred că conștiința mea politică și formarea mea ca medic mă vor face să fiu prezent la fața locului. Prima mea uh, deplasare va fi la fața locului pentru a vedea care este situația și pentru a putea să-mi crez propria opinie. Acolo, um, față în față cu bolnavii, voi fi capabil să înțeleg ce trebuie făcut pentru a uh, elabora un plan de coordonare și cooperare și pentru a-mi da seama ce trebuie făcut la fața locului. Aceasta va fi prima mea deplasare și mi-asum acest angajament. Și acest lucru va transmite de asemenea și un mesaj altor medici, colegilor mei, că trebuie să fim prezenți la fața locului. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Litz, din partea socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc foarte mult pentru introducerea dumneavoastră foarte intensă. Sunt de acord cu evaluarea dumneavoastră a situației. Ați spus că trebuie să acționăm acum. O întrebare referitoare la regulamentul Consiliului 1275-96 din anul 1996. Trebuie să fie revizuit pentru a reflecta provocările umanitare de la ora actuală și pentru a fi adaptat la tratatul de la Lisabona. Comisia a amânat această inițiativă de mai mulți ani și nu pare să vrea să facă nicio revizuire. Grupul uh, S&D a solicitat de mai multe o revizuire a acestui regulament pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea răspunsului în crize umanitare. Sunteți de acord că ar trebui să fie revizuit acest regulament înaintea, lui do- înaintea finalului 2016? Și dacă da, care ar trebui să fie elementele principale ale revizuirii? Vă mulțumesc, stimate coleg. Aveți dreptate. Am fost informat că a existat un angajament pentru revizuirea acestui uh, regulament. Voi fi foarte sincer. Nimic nu, uh, poate, nu trebuie să uh, rămână pe loc la nesfârșit. Trebuie să ne revizuim uh, poziția în funcție de uh, situația actuală. Dar există și unele pericole când vorbim despre revizuiri. Uh, am putea spune că mai binele uneori este dușmanul uh, binelui și s-ar putea să facem erori. Însă, dacă socialiștii au o poziție uh, clară pe acest subiect, vom lansa un dialog, vom discuta, vom vedea ce poate fi revizuit și dacă ajungem la o poziție comună, atunci da, vom uh, vedea cum putem face ca lucrurile să înainteze. Știți că întreg colegiul comisarilor trebuie să ia această decizie. Deci, repet, cred că acest regulament funcționează, însă sunt dispus să duc această consultare cu dumneavoastră în, caz, în cadrul uh, comisiei uh, dumneavoastră să vedem dacă toate părțile sunt pentru o revizuire. Dacă ajungem la concluzia că funcționează așa cum este, va rămâne așa cum este. Dacă nu, îl vom revizui. Vă, mulțum vă mulțumesc. A doua întrebare. V-ați referit la uh, Ebola. Coordonarea atât în interiorul Uniunii Europene, dar și cu exteriorul Uniunii Europene trebuie să fie mai bine organizată. De Curând ne-am întâlnit cu ambasadorul la Uniunea Europeană a Irakului, care a deplorat lipsa de coordonare cu organizații multilaterale precum ONU în criza umanitară din această țară. Ca și Ebola, situația trebuie să fie abordată. Ce pași sugerați că ar trebui să fie uh, luați pentru a asigura o mai bună cooperare în interiorul Uniunii Europene, dar și cu actorii internaționali? Chestiunea coordonării este baza pentru orice uh, element, pentru orice activitate. Dacă nu există coordonare, nu se poate face nimic. Cred că ar trebui să ne îmbunătățim cooperarea cu partenerii internaționali, uh, sunt uh, în contact cu, uh, persoane, cu persoane din, de la ONU, cu un altul reprezentant pentru refugiați uh, și cu alții și con voi continua să mențin aceste contacte astfel încât uh, să putem fi cât se pare de uh, concentrați în activitatea noastră. Este esențială cooperarea. Este piatra de temelie pentru a ne construi munca. Avem date noi referitoare la Ebola acum. Am subestimat situația. Există o nouă mobilizare din partea comunității internaționale și cred că trebuie să acționăm cât se poate de rapid. Domnul Karski, în numele grupului ECR. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar desemnat. summitul de la Istanbul din 2016 va încerca să facă un rezumat a ceea ce am făcut în ajutorul umanitar în ultimii ani și ne va ajuta să facem schimb de bune practici pentru a ridica standardele. Avem foarte mult de făcut în domeniul umanitar. Trebuie să ne stabilim însă și obiective pentru după 2016, pentru a ne asigura că ajutorul este mai este oferit mai eficient. Cum evaluați eu, um, obiectivele europene și cât credeți că suntem de pregătiți pentru summit? Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Acest uh, summit de la Istanbul este unul foarte important. Și asta din trei motive. În primul rând, nu este o conferință interguvernamentală. Toți actorii internaționali în domeniul umanitar vor fi prezenți. Apoi s-au stabilit obiective foarte clare, inovație, eficiență și eficacitate a acțiunii umanitare. și, de asemenea, se vorbește, este vorba și de accesul la ajutor umanitar. Ați vorbit despre ajutor. Ajutorul umanitar este foarte important. La această conferință vom putea dezbate mai mult acest subiect. Cred că Uniunea Europeană trebuie să fie bine pregătită. De aceea vom avea o conferință pregătitoare în 2015 la București. La Buda. duce la apariția unor limite bugetare. Am încercat abilitatea care este foarte utilă, dar, e, dar insuficientă în acest, în acest tip de criză. Folosim rezerva bugetară care periclitează bugetul viitor și mă refer și la o absurditate din sistemul nostru și anume diferența dintre plăți și angajamente este, de fapt, legalizarea nerespectării promisiunii date. După ce terminăm cu toți banii găsiți prin sertare și ajutorul nu ajunge pe teren, riscăm să rămânem fără mijloace de a acționa în viitor. Și aici este vorba de o eroare sistematică a sistemului. Cum aveți de gând să remediați acest, această situație? Έχετε απόλυτο δίκιο στον τρόπο που Aveți perfectă dreptate în prezentarea dumneavoastră, atunci când prezentați situația. Știu că Ați tratat timp de ani de zile aceste probleme în comisia dumneavoastră. Eu am fost membru, membru al Comisiei Bugete ca eurodeputat și în primele două luni am uh, dobândit o oarecare experiență în această în această temă și am discutat o serie de lucruri legate de bugetul pentru dezvoltare. Sper că la un moment dat vom putea să încercăm să convingem pe toată lumea că acțiunile umanitare au un caracter special și că trebuie să fie tratate în mod special și bugetul lor la fel. Că plățile și angajamentele de plată trebuie să corespundă. Este o problemă mai generală care privește bugetul comunitar, însă pentru noi, în capitolul ajutor umanitar, trebuie făcut mai mult și avem argumente foarte puternice în acest sens. Nimeni nu poate să respingă argumentele noastre în legătură cu necesitatea acțiunilor noastre. Dacă reușim până în 2016 să ajungem la o corespondență între angajamente și plăți, uh, la o dată cu fondurile din rezerve, vom reuși să menținem ajutoarele umanitare la nivelul actual, în ciuda faptului că necesitățile cresc. Însă avem nevoie de noi donatori și de aceea am menționat uh, Istanbulul ca oraș simbolic pentru summitul următor. Deci, uh, așteptați evaluarea la jumătate de mandat pentru a uh, revedea felul în care bugetul se aplică ajutorului umanitar și poate pentru a propune un regim de derogări pentru acțiunile umanitare. Am dreptate? Πιστεύω ότι μπορούμε και από τον επόμενο 2015, putem să începem chiar în 2015, am putea insista asupra recunoașterii caracterului specific al acțiunilor umanitare. Și cred că este o posibilitate. Prin discuții să obținem o decizie în acest sens. Consider că acțiunile umanitare sunt singurele acțiuni cu caracter extrem de urgent, unde apar o serie de circumstanțe neprevăzute. De aceea avem nevoie de acces la rezervele de urgență și în paralel trebuie să avem posibilitatea de a uh, echivala angajamentele cu plățile. Știm că finanțarea ONG-urilor nu trebuie întârziată, pentru că ele nu au acces la credite din partea băncilor. Așadar, finanțarea trebuie să fie acordată în momentul în care este nevoie pentru a salva vieți și pentru a atenua suferința. Vă mulțumesc. Urmează domnul Crisogonos în numele CUE. Se află așezat în spatele dumneavoastră și probabil va vorbi în limba dumneavoastră comună. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte. Domnule comisar desemnat, în trecut s-au făcut o serie de afirmații în legătură cu proasta administrare și chiar corupție în ceea ce privește implementarea ajutorului umanitar în statele terțe, în cazul Somaliei, de exemplu. Dacă Parlamentul European va confirma aceste bănuieli, cum veți reacționa în cazul unor probleme asemănătoare în timpul mandatului dumneavoastră? Vă mulțumesc, stimat coleg. Într-adevăr, este o realitate că frauda și corupția există. Au existat cazuri și am luat la cunoștință de reacții extrem de eficiente. Conform informațiilor pe care le dețin, există un mecanism de control intern eficient, există experții care controlează și, în plus, curtea de conturi. Așadar, există controle și din evaluările care au fost făcute în legătură cu aceste controle, este clar că aceste controle sunt eficiente. controlele fiind considerate extrem de importante pentru toate serviciile eco. Însă nu suntem naivi, s-ar putea să existe cazuri de fraudă și de corupție. Trebuie să îmbunătățim sistemul de controle. Când voi primi informațiile detaliate, voi încerca să îmbunătățesc pe cât este posibil sistemul, însă trebuie să știm că pot apărea cazuri în orice moment și în momentul respectiv trebuie să existe voința politică ca aceste probleme să fie rezolvate cât mai rapid. Domnul Hresofulos, ați vorbit despre uh, voință politică și despre o atitudine nemiloasă în legătură cu probleme de moralitate. Ați fi pregătiți să opriți executarea unui program sau să îi înlocuiți pe cei care îl gestionează dacă situația o cere. Domnul Stilianides. Bineînțeles, stimate coleg, nu există o altă soluție. Trebuie să fim foarte hotărâți atunci când vorbim de corup- corupție și fraudă. Banii contribuabilului european nu trebuie să fie risipiți pe fraudă și trebuie să ajungă acolo unde este nevoie. Creditele pentru ajutor umanitar sunt sfinte. Acești bani salvează vieți. Le permit oamenilor să aibă o masă. Așadar, trebuie să fim extrem de stringenți în cazul fraudei și corupției. Dacă apar asemenea probleme, programele respective trebuie suspendate și procedurile extrem de stricte trebuie să fie demarate. Am avut doar 17 zile la dispoziție și am fost informat că în momentul în care au apărut asemenea cazuri în trecut, au fost tratate extrem de rapid și decisiv. Urmează doamna Hautala numele verzilor. Mulțumesc, domn, doamne președinte. Sunt uh, sigură că cu toții am apreciat viziunea dumneavoastră când ați spus că vreți să vă luptați pentru cei mai afectați și că vreți să le dați o voce celor care nu au, care nu sunt auziți. Vreau să vă pun o întrebare. Unele minorități suferă mai mult decât altele. De exemplu, persoanele cu dizabilități și copiii. Femeile sunt și ele vulnerabile, însă deseori sunt introduse în grupul majoritar. Cum puteți ține în practică cont de persoanele cele mai vulnerabile, persoanele cu dizabilități, copiii, femeile și cum puteți uh, cum vă puteți asigura că fondurile pentru ajutor umanitar uh, sunt uh, alocate strict pentru aceste grupuri vulnerabile, pentru a se uh, împiedica hărțuirea sexuală și pentru a asigura uh, sănătatea acestor grupuri. Vă mulțumesc pentru abordarea dumneavoastră în legătură cu grupurile vulnerabile. Ca ființe umane, eu cred că ne dovedim valoarea atunci când ajutăm, îi ajutăm pe cei vulnerabili. Unele grupuri trebuie să fie ajutate în mod specific persoanele cu probleme de mobilitate, de exemplu. Nu sunt un expert în domeniu, probabil trebuie să învăț mai mult pentru a vă putea da un răspuns mai precis Însă, din informațiile pe care le-am primit până acum, conform indicatorilor și criteriilor pe care le folosim pentru ajutorul umanitar acordate organizațiile non-guvernamentale, indicatorilor privind femeile, copiii, violența sexuală, hărțuirea sexuală și persoanele cu disabilități există. Dacă este posibil, vom încerca să îmbunătățim aceste date pentru a respecta valoarea fundamentală a ajutorului umanitar, care este umanitatea, să susținem aceste grupuri și să măsurăm efectele acțiunilor noastre în mod concret prin indicatorii pe care i-am menționat. Întrebare suplimentară? Aș dori să vă transmit urm- următoarea idee. Milioane de persoane trăiesc în tabere de refugiați în momentul actual. Există tabere în Kenya în care oamenii au locuit de aproape 20 de ani. De asemenea, în urma dispariției guvernului din Somalia, există și alte tabere, de exemplu Iordania, ați putea să vă gândiți la o nouă modalitate de a activa eforturile în ceea ce privește redarea speranței pentru refugiații care trăiesc în aceste tabere de refugiați, un, or, un plan pentru refugiați 2.0. Da, este o provocare imensă este, așa cum spuneți, situația trebuie discutată în profunzime pentru a găsi modalități concrete de a face față problemelor refugiaților, pentru că dacă nu acționăm, se vor pierde generații întregi. Știți ce se întâmplă în Siria în momentul de față? Avem aproape 6 milioane de persoane care au trebuie să facă față conflictelor din Kenya, Sudanul de, Sudanul de Sud, din Congo, există problema malnutriției, dar există și efecte psihologice și faptul că copiii din aceste tabere nu au niciun viitor, nicio perspectivă. și există un cerc vicios al unei situații traumatizante. Trebuie să discutăm despre toate aceste teme pentru a ajunge la o poziție o comună a Europei. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar desemnat. Aș dori să vă întreb în legătură cu criza. După dezastrul platformei petroliere Horizon, după dezastrul de la Fukushima, am putut vedea că chiar și statele cu economii puternice nu pot să gestioneze dezastrele majore. Asta în special datorită modelelor de energie nesustenabilă. În Europa avem foarte multe rafinării, foarte multe uh, centrale nucleare, deci orice dezastru din trecut poate să se întâmple și în viitor în Europa. Dacă în trei luni se va întâmpla un dezastru natural similar cu cel din Golful Mexic sau Fukushima, veți putea face față cu un asemenea dezastru și cum veți acționa? Stimate coleg, vă mulțumesc pentru această întrebare care se referă la partea a doua a competențelor mele, și anume protecția civilă. Aveți dreptate, în cazul Fukushima am văzut că o țară bogată, cum ar fi Japonia, a avut nevoie de ajutor și ajutorul a venit din Europa. Avem multe învățăminte de tras din această situație există dezastre care pot afecta extrem de multe sectoare. Bineînțeles, noi avem un mecanism de uh, previziune bazat pe pregătire și prevenție. Trebuie să fim pregătiți. <clears throat> și mecanismul și statele, mem- și statele membre își apropie legăturile din ce în ce mai mult. Ceea ce îmi dă speranțe este ceea ce s-a întâmplat în Bosnia. Acolo am reușit să facem față inundațiilor recente decât am mult mai bine decât am fi putut reacționa în anul 2001, de exemplu. Trebuie să ne coordonăm mai bine acțiunilor, acțiunile pentru a fi mai pregătiți pentru a preveni dezastrele. mecanismul de protecție civilă este cel esențial. Există trei domenii în Europa unde există riscul de uh, dezastre. A avut loc un incendiu la rafinăria Melazzo și acum există fum toxic care afectează sănătatea cetățenilor și poluează mediul. Pentru cei care trăiesc în mediul respectiv, credeți că situația cade în sub competențele Uniunii Europene sau mm, trebuie să fie rezolvată de către guvernul național? Nu cunosc această problemă din Sicilia în detaliu, dar Am fost informat în legătură cu mecanismul de protecție civilă și aș răspunde da. Dacă un stat membru solicită ajutorul, Uniunea Europeană este pregătită să transmită ajutorul respectiv, poate solicita ajutor de la un alt stat membru. S-a întâmplat uh, de multe ori în trecut, în cazul unor incendii, prin mecanismul de protecție civilă, civilă se poate acționa chiar în afara granițelor Uniunii. Așadar, întrebarea este dacă statul italian va introduce o cerere de ajutor. Avem un centru pentru situații speciale și pentru management de criză care poate să reacționeze rapid pentru a evita orice consecințe mai grave. Singurul lucru este că statul membru trebuie să solicite ajutorul. Nu cunosc uh, exact acest caz, însă îl vom putem discuta în momentul în care voi primi mai multe informații. S-a încheiat acum prima rundă, avem două intervenții din partea uh, comisiilor invitate. Urmează domnul Preda. Domnule comisar, uh, Domnule Cosom, uh, comisar desemnat, vreau să vă felicit în primul rând pentru această uh, desemnare. E un portofoliu important, nu numai pentru că Uniunea este cel mai mare uh, furnizor de ajutor, asistență umanitară în lume, dar pentru că cetățenii pe care îi reprezentăm privesc asistența umanitară ca una dintre activitățile semnificative ale Uniunii. Uh, sunt convins că aveți toate competențele necesare pentru a vă îndeplini cu bine misiunea. Prin perspectiva afacerilor externe, aș vrea să vă întreb cum o să cooperați cu un alt reprezentant, reprezentant pentru a vă asigura că asistența umanitară nu este deconectată de politicile noastre externe în lume, uh, uh, ținând cont de imparțialitate, independență, și uh, de uh, umanism. În acest context, uh, aș vrea să aud punctul de vedere punctul nostru de vedere asupra situației din uh, Ucraina, unde s-a dat uh, asistență populației strămutate, însă este foarte greu să pătrunzi în zonele controlate de uh, rebeli. Este o ilustrare foarte bună a situației pe care am evocat-o. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Aveți perfectă dreptate. Coordonarea și cooperarea la nivelul echipelor de proiect a fost definită de președintele Juncker. Această coordonare trebuie să fie, să fie periodică și concretă. Iată de ce Ă, echipa pe afaceri externe este foarte importantă și va fi coordonată de ă, vicepreședintele Mogherini și altul reprezentant, doamna Federica Mogherini. Acum, ă, comisar, în calitate de comisar pentru asistență umanitară am spus că voi urma linia trasată de doamna Georgieva ea a fost avut dreptate. Sigur, vom oferi uh, informații, vom analiza situația, uh, datele pe care le avem de la uh, birourile noastre la fața uh, locului și apoi vom uh, aborda cauzele mai profunde ale crizei. Știm că e nevoie de soluții politice. Știm ce au spus umaniștii uh, japonezi. Nu există soluții umanitare la problemele uh, umanitare. E nevoie de soluții politice. Uh, lucrătorii de asistență umanitară acordă o astfel de asistență, însă este important să discutăm politici. Însă, în paralel, trebuie să avem în minte uh, principiile asistenței umanitare, trebuie să le respectăm, pentru că dacă nu le respectăm, nu vom avea acces la cei care au nevoie, la victime. Sigur, vom fi implicați, dar din afară, pentru a fi uh, eficienți și pentru a salvgarda prestigiul și valorile asistenței umanitare. Doamna Gardini de la uh, Comisia ENVI care răspunde de uh, protecția civilă. Mulțumesc. Aș dori să vorbesc despre noul mecanism de protecție civilă. Am fost raportor și uh, am uh, lucrat uh, la acest raport pentru a dorim să îmbunătățim acest mecanism pentru a uh, îmbunătăți timpul de reacție. Ce aveți de gând să faceți pentru a vă asigura că vom avea o acțiune cât se poate de eficientă. Cum veți acționa pentru a vă asigura că există coordonare în cadrul Comisiei, atât uh, în ceea ce vește autoritățile de protecție civilă din statele membre, și statele uh, membre însele, cele care participă la acest mecanism. Întrebarea mea se referă în mod uh, concret uh, la uh, uh, experți și la uh, reacție. Cum o să coordonați acești experți? Credeți că acest mecanism va fi un bun punct de pornire? Pentru aceasta vă mulțumesc și noroc! Mm. Cred că am văzut că cunoașteți aceste uh, chestiuni uh, în profunzime. Vreau să vă spun că sunt uh, de acord cu aproape tot ceea ce ați spus. Mecanismul pentru protecție civilă este mecanismul care leagă statele membre și Comisia în cazul unei calamități naturale. Uh, Uh, coordonează prin uh, centru, coordonează asistența dată de un stat uh, membru celorlalte. Și dați-mi voi să repet cele spuse de, în legătură cu Bosnia. Desigur, există multe îmbunătățiri care se pot aduce. De pildă, gândindu-ne Uh, la prevenție. Am putea să elaborăm planuri, să avem o structură tampon dacă acest lucru este necesar într-o anumită țară. Iar această țară ar putea fi ajutată prin uh, eforturile colective ale altor țări. Acest lucru ar putea să fie cât se poate de eficient. Știți că există programe structurale care, pentru a fi activate, Trebuie să existe un plan de activare acestora. Acum, în ceea ce privește caracterul voluntar, da, acest lucru ne conferă posibilități noi. Ar trebui să le extindem și ar trebui să existe posibilități sporite și un rol cât se poate de uh, concret în toată procedura de protecție civilă. Cred că mecanismul de protecție civilă este eficient, el uh, poate să fie de ajutor uh, transnațional, fosta Republica Iugoslava Macedoniei, Montenegrul au aplicat pentru a deveni membri la, acești, la acest mecanism. Trecem acum la grupurile politice. Primul vorbitor este domnul Ponga, vicepreședinte. Stă în spatele dumneavoastră, domnule Stilianide, sunt lângă mine. Domnule comisar, măsurile de prevenire de reducere a riscului sunt uh, absolut necesare pentru a reduce impactul războaielor, dar și al calamităților naturale care sunt tot mai numeroase. Ce strategie veți aplica pentru a îmbunătăți rezistența și pentru a reduce vulnerabilitatea comunităților locale? Veți întări sinergiile uh, cu politica de dezvoltare? Vă mulțumesc! Cred că ați uh, menționat deja cuvintele esențiale, cuvintele de bază. Pentru ca toate politicile noastre de reducere a riscului și pentru obținerea unei mai mari de rezistență, pentru ca acestea să devină mai eficiente, avem nevoie de dezvoltare, avem nevoie de uh, cooperare cu domnul comisar Mimița. Așadar, va trebui să ne completăm acțiunile. Acțiunea umanitară poate să ofere asistență, ea trebuie să fie prezentă și dată atunci când este nevoie de ea, ca și asistența pentru dezvoltare. Deci asistență, refacere, după care dezvoltare. Aceste trei fațete trebuie să se completeze, să se combine și cu, atât, cu cât se combină mai bine, cu atât rezultatele vor fi mai bune. Am discutat uh, aceste chestiuni, mai ales uh, la nivel local, la nivelul comunităților locale. Avem un exemplu cât se poate de greitor și de bun în Sahel. Trebuie să folosim acest exemplu trebuie să aplicăm uh, învățămintele trase pentru a ne îmbunătăți și extinde uh, practicile. Uh, în întreaga Africă, programul SHARE a avut uh, uh, rezultate similare. Trebuie să dezvoltăm în continuare strategia noastră, trebuie să cooperăm cu autoritățile locale, cu populația locală, Acolo uh, ONG-urile uh, de la fața locului ne pot ajuta foarte mult. Uh, ar trebui să conlucrăm cu ONG-urile pe care le finanțăm, astfel încât să creăm infrastructura necesară pentru a consolida rezistența. Domnul Ghero Salon, pentru socialiști și democrați. Două întrebări într-una. Veți, uh, veți trebui să gestionați și crizele. O criză înseamnă un număr mare de refugiați, persoane strămutate în număr foarte mare. Aceste persoane vin la uh, frontierele Uniunii Europene în multe situații. Întrebarea mea, sunteți pregătit să vă asigurați că respectarea drepturilor uh, acestor refugiați uh, se va face. Veți lucra cu comisarul privind uh, migrația. În declarația dumneavoastră a spus că trebuie să prevenim, să acționăm astăzi mai degrabă decât mâine, că trebuie să acționăm, lăsând la o parte faptul că Europa acționează prea puțin și prea târziu. Deci vă veți asigura, veți veghea uh, ca predecesorul dumneavoastră va fi implicat în politicile dumneavoastră astfel încât să aveți un buget mai mare, mai bine de 50 de milioane, ceea ce în cazul Siriei uh, este foarte puțin, având în vedere numărul mare de refugiați. Aveți dreptate. Crizele umanitare în apropierea granițelor noastre uh, au uh, crescut uh, foarte mult. Avem fluxuri migratoare care se îndreaptă către Europa. E foarte clar. Știm ce se întâmplă în Siria, în Turcia, în trei zile, în trei zile 138 de mii de refugiați au trecut frontiera din Siria în Turcia. Avem comisarul pentru probleme, probleme de migrație și din acest motiv a fost numit uh, uh, un astfel de comisar. Domnul Juncker a numit un astfel de comisar pentru că este foarte important. O să colaborez cu domnul Avramopoulos în cadrul echipei care lucrează la același uh, proiect, dar voi sta de vorbă direct cu el. Uh, însă în calitate de comisar uh, pentru asistență umanitară, dacă mă confirmați, prima mea grijă va fi să uh, mă asigur că în adăposturi educația copiilor nu, se va, uh, nu va înceta, că vor primi apă, alimente. Toate aceste lucruri sunt extrem de importante. pentru că asta ar putea să reducă presiunea fluxurilor migratoare. Poate. Deci, în calitate de comisar pentru acțiune umanitară, păstrându-mi uh, independența, este clar că nu voi accepta ca acțiunea uh, umanitară să fie instrumentalizată din punct de vedere politic și voi acționa hotărât la nivelul uh, la care doriți să uh, acționăm. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar desemnat, aș dori să vă adresez o întrebare referitoare la amenințările la adresa personalului umanitar. Ați făcut și noastră referire la acest uh, subiect. Am avut cazuri în care au fost uciși uh, uh, astfel de asistenți umanitari de către populații care au crezut că sunt uh, că au venit să răspândească de fapt o boală. Am văzut cazurile persoanelor ucise de către jihadiști. Cum doriți să abordați această problemă? Sunteți dispus să solicitați protecție militară pentru uh, asistenții umanitari și dacă da, din partea cui? Sau respingeți protecția uh, militară în cadrul unor acțiuni umanitare, din principiu? Αγαπητέ συνάδελφε, μου δίνετε την ευκαιρία να ξαναθυμίσω και να τιμήσουμε τα... Acum am prilejul de a vă ruga să vă amintiți de victimele uh, acțiunilor umanitare și să îi condamnăm hotărât, uh, cu fermitate pe cei care au comis crime împotriva acestora. Din câte am auzit, există filtre de securitate. Există ONG-uri uh, speciale finanțate de Uniunea Europeană care îi formează pe asistenții umanitari. Sunt oameni idealiști. Ă, îi învață pe alții cum să evite pericolul în acțiunile lor. Însă, la fața locului, lucrurile stau altfel. Deci trebuie să discutăm aceste probleme și trebuie să încercăm să îmbunătățim securitatea acestor lucrători, pentru că condițiile s-ar putea schimba. În ceea ce privește protecția militară, dați-mi voi să fiu cât se poate de deschis. Am o serie de rezerve uh, în ceea ce privește protecția militară. Aceasta ar trebui să fie ultima cale la care recurgem. Ar fi o ultimă instanță la care recurgem pentru a uh, oferi asistența umanitară, pentru că al minter ne pierdem credibilitatea, ne pierdem neutralitatea și independența asistenței umanitare. Trebuie să fie foarte clar că orice prezență militară nu trebuie să influențeze acțiunea umanitară. Alminteri, întreaga acțiune ar putea uh, fi uh, afectată. Vom uh, pierde credibilitatea noastră față de lumea externă. Din partea uh, grupului ALDE, uh, domnul uh, lui Michel. Domnule comisar, vreau să vă spun că ceea ce am auzit din partea noastră este liniștitor, pentru că Uh, ați preluat uh, ștafeta de la o persoană care și-a pus amprenta asupra activității comisiei și uh, sunt încântat că doriți să uh, îi urmați calea și uh, vreau să vă spun că o multitudine de actori intervin în cadrul ajutorului umanitar. O proastă coordonare a acestora ar putea să uh, aibă rezultate neplăcute mi-amintesc ce s-a întâmplat în gestionarea crizei din Haiti din 2010, un exemplu frapant de proastă coordonare. Aș vrea să reveniți la această strategie, la metoda pe care o aveți în vedere pentru a coordona nu numai pe donatorii europeni și comisie, ci și donatorii europeni, comisia și ceilalți care intervin uh, din restul lumii. O a doua întrebare nu a fost pusă până acum. Care este poziția dumneavoastră în raport cu uh, vizibilitatea sau lipsa de vizibilitate a Uniunii Europene în acțiunea sa umanitară. Am fost uh, comisar pentru asistență umanitară și mi-aduc aminte că oriunde mă duceam, uh, vedeam peste tot pe cutii USAID uh, și exista totuși o rezistență din partea operatorilor pe care îi finanțăm să uh, afirme Uh, prezența Uniunii Europene. Pentru a-i convinge să fie generoși, trebuie să vadă și care este sensul unei acțiuni. Aș vrea să știu ce uh, credeți. Am o rezervă mică în ceea ce privește poziția dumneavoastră uh, cu privire la uh, intervenția militară. Asta, aceasta trebuie să fie nuanțată, pentru că uneori nu poți să ajungi la victime fără să ai o protecție militară. Mulțumesc, domnule comisar. Ceea ce ați spus, uh, uh, sigur, are o oarecare greutate, pentru că aveți o experiență atât de vastă uh, în astfel de probleme. Potrivit informațiilor care mi-au fost furnizate în ceea ce privește Haiti, au fost probleme serioase de coordonare la vremea aceea. Iată de ce am hotărât să avem o agendă reformată a asistenței umanitare pentru a uh, evita o repetare a ceea ce s-a întâmplat în Haiti. Deci nu a fost o coordonare acolo, nu a existat un leadership așa încât uh, am fost confruntați cu situația în care intervenția noastră nu a fost eficientă. Uh, situația din Haiti, sigur, a fost o criză severă. Totul s-a petrecut în același timp. Uh, uragane, holeră și alte astfel de nenorociri toate s-au petrecut la oaltă. Deci, cred că agenda Națiunilor Unite um, privind reforma ar trebui să fie ajutată de Uniunea Europeană pentru a discuta leadership-ul, responsabilitatea și coordonarea, cele trei chestiuni majore. Da, aveți dreptate. Ceea ce s-a întâmplat Haiti nu trebuie să se mai repete vreodată. Și putem să ajutăm în acest sens. Într-o, într discuție cu doamna Valerie Ames, pe care o cunoașteți foarte bine, am spus că astfel de lucruri trebuie abordate, trebuie discutate însă am să vorbesc despre protecția militară când voi răspunde la altă întrebare, pentru că s-a terminat uh, timpul. Bun. Doamna Sanchez uh, Cadente pentru grupul GUE. E, eh, senior candidato... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar desemnat, după cum ați spus, în cazul conflictelor și urgențelor sociale, cele, persoanele cele mai vulnerabile sunt femeile și fetele sunt, uh, uh, sunt victimele abuzurilor, exploatării sexuale, violului. Ați spus că va fi o prioritate în programul dumneavoastră, dar putem să vorbim despre consecințele acestei situații? Aș vrea să știu cum, ce poziție aveți față de drepturile de uh, sănătate a reproducerii în zone de conflict veți, va fi o prioritate sau femeile vor fi uh, obligate să poarte copii care sunt uh, care se vor naște în urma unor violuri? Violența sexuală a devenit într-adevăr o problemă foarte mare în uh, situații de criză în Siria, în Irak, în uh, Republica Democratică Congo. Și ar trebui să fim cât se poate de strict în fața unor astfel de situații. Am înțeles că există o serie de protocoale în modul în care se abordează astfel de subiecte. În primul rând, trebuie să se acorde ajutor sanitar, dar și ajutor psihologic, astfel încât aceste femei să poată face față a, ceea ce li s-a întâmplat în calitate de medic, eu susțin uh, ideea de a putea face un avort într-un astfel de caz. Cred că o femeie într-o astfel de situație trebuie să aibă acest drept, însă în același timp trebuie să fie informată și să fie ea cea care ia această decizie conform cadrului juridic din țara sa și după ce a va fi obținut informațiile necesare pe aspecte sanitare, psihologice și așa mai departe. Este o precondiție uh, de a-ți arăta respectul față de o femeie. Este o chestiune de moralitate, de a sprijini o femeie, o mamă, pentru a decide. În ceea ce privește violența sexuală și copiii, fete sau băieți, trebuie să abordăm acest uh, subiect într-un mod și mai eficient. Trebuie să existe asistență psihologică aceste traume sunt atât de dure pentru acești uh, copii, poate că vor, au nevoie de ajutor psihologic pentru a continua. Mulțumesc. Doamna Hoibuch, în numele verzilor. Crizele duc de multe ori și la crize alimentare. Iar uh, ajutoarele alimentare pe termen scurt ajută, dar pe termen lung subminează economia locală și regională și uh, fac ca agricultura la fața locului să, fie, să nu fie profitabilă. Ce fel de măsuri doreți să luați pentru a face în așa fel încât ajutorul în uh, situații de crize să permită după aceea totuși uh, dezvoltarea unei agriculturi și în așa fel încât să se ia în considerare și responsabilitatea celor de la fața locului. Aveți dreptate. Când se acordă ajutor alimentar, este posibil să uh, se creeze probleme în producția locală de alimente. În programul nostru AGIR, în uh, regiunea Sahelului, am încercat să abordăm aceste consecințe. S-au folosit metode inovative așa numitul sistem al voucherelor de bani lichizi pe ideea uh, rezilienței, rezistenței. Noi oferim bani pentru a-i ajuta pe producătorii locali să-și vândă produsele, dar nu oferim Uh, ajutor alimentar în natură, alimente. Mi s-a spus că a existat un exemplu bun în Niger și în Chad. Toate acestea corespund uh, filozofiei programului Agir din uh, Sahel. Trebuie să facem tot ce putem pentru a menține producția locală de alimente producția de alimente este un proces întreg și, dacă da, și odată oprit este foarte greu de relansat. Deci, prin acordarea de ajutor financiar, am reușit să îmbunătățim situația. Bineînțeles, nu este soluția perfectă pentru toate problemele, dar este o măsură care ar putea să ajute la stabilizarea producției locale. Ar putea să ajute fermierii locali și este în uh, aceeași logică de uh, răspuns la criză și dezvoltare. Este o întreagă logică și nu ar trebui să fragmentăm uh, lucrurile. Cred că acordarea de fonduri în acest fel a fost o idee bună și trebuie co uh, continuată. Mulțumesc. Spune domnul Corao, Uniunea Europeană întotdeauna a luat în considerare contribuabilii când au oferit uh, ajutor umanitar. Însă, de multe ori, oamenii nu știu ce se întâmplă cu banii lor. Poate asta din cauza unor crize politice, schimbărilor climatice, dezastre naturale. Uh, din cauza tuturor acestor elemente, există din ce în ce mai multă nevoie de bani pentru crize, dar nu avem un mecanism centralizat prin care contribuabilii să afle unde se duc banii lor și ce se întâmplă cu acești bani și care sunt rezultatele obținute în urma acestei finanțări. Având în vedere că sunteți comisar desemnat. Veți sprijini transparența ajutorului umanitar? Se vor crea noi mecanisme astfel încât uh, contribuabilul să cunoască rezultatele acestui ajutor? stimate coleg, din câte am înțeles, există o transparență totală în ceea ce privește modul în care sunt oferite sunt uh, cheltuite uh, fondurile. Am spus că da, există și probleme, dar am înțeles și am înțeles că anumite programe au fost suspendate din cauza unor probleme de corupție. Dar am înțeles că există un mecanism de control la trei niveluri diferite și că aceste mecanisme funcționează bine. Bineînțeles, totul poate fi îmbunătățit, însă am înțeles că mecanismele de control funcționează bine, există transparență în utilizarea fondurilor și acest lucru trebuie să continue. Au existat evaluări pe care le-am și văzut, care arată că la nivelul DGECO creditele sunt folosite în mod corect, iar procentajul uh, utilizării corecte a fondurilor este unul dintre cele mai ridicate. Bineînțeles, există posibilitatea să existe probleme cu corupția, nimic nu este perfect, dar se pare că, în mare parte, aceste servicii sunt eficiente. Dacă în timpul evaluărilor, dintre care unele sunt efectuate de către um, inspectori externi, se ajunge la concluzia că este nevoia de a se îmbunătăți situația, cu siguranță vom face acest lucru pentru a ne asigura că banii contribuabililor sunt cheltuiți în mod corect. Trebuie să fim stricți uh, în timpuri cum sunt acestea. Și țara mea se confruntă cu o criză și cred că nu se pot pierde bani. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Aliu. Legă. Domnule președinte, stimați colegi, războaie, crize, catastrofe, pandemii, mi se pare că suntem uh, un fel de pompieri. Vorbim aici despre dezastre naturale, însă nu putem să ne exonerăm de responsabilitatea anumitor fe, pentru anumite fenomene și catastrofe. 3.000 de imigranți care și-au pierdut viața în Mediterană. Și responsabilitatea Occidentului, uh, precum și proasta politică americană. În multe state vedem că politica de guvern este coruptă, dar Uh, care beneficiază de o atitudine uh, laxistă din partea Europei. Avem în continuare relații cu state care nu respectă dreptul internațional, care nu își respectă angajamentele în față de propria populație în funcție de banii pe care li trimitem noi pentru propria dezvoltare și care ar fi instrumentele de care veți putea dispune în calitate de comisar european pentru a controla eficiența acțiunilor noastre pe teren, în special în cazul crizelor severe, de exemplu în Orientul Mijlociu și apropiat. Vă mulțumesc. Κύριε συνάδελφε, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Stimate coleg, voi fi deschis cu dumneavoastră. Nu pot spune că sunt de acord cu o serie din punctele pe care le-ați menționat și, în calitate de politician, consider că sinceritatea este cel mai bun uh, principiu pentru uh, colaborare. În ceea ce privește acțiunea umanitară, trebuie să folosim orice mijloace avem la dispoziție pentru a respecta cele patru principii principale ale ajutorului umanitar pentru a avea acces la victime. Iar acest lucru trebuie să fie făcut indiferent de orice influență politică, indiferent de politici europene pe anumite subiecte. Din acest motiv, eu mi-am definit abordarea de bază ca fiind o continuare a abordării doamnei Gheorgheva. Trebuie să avem o abordare cuprinzătoare. Trebuie să fim prezenți la fața locului, să fim în interior, dar în același timp trebuie să fim și în exterior, să, ne, să menținem o distanță. Dați-mi voie să repet. Trebuie să garantăm neutralitatea, umanitatea, independența acțiunii umanitare. Asta ne va permite să avem acces la victime. Participăm în echipa de proiect, așa cum a definit-o președintele Juncker, dar trebuie să ne păstrăm posibilitatea de acțiune umanitară. Dacă nu respectăm acest principiu, nu avem niciun motiv de a exista. Doamna Zaborska, în numele PPE. Mulțumesc, doamne președinte. În momentul actual se vorbește foarte mult despre Irak și despre Siria în contextul crizei refugiaților. În ultimii 30 în ultimii trei ani, evenimentele din Siria s-au transformat într-un adevărat război civil. Mai mult de 3 milioane de sirieni au trebuit să își părăsească domiciliul. Este cea mai mare criză umanitară și de securitate din lume. În Irakul învecinat, Uh, teroriștii așa zisului stat islamic au forțat ca creștinii și alți, alte minorități religioase să se refugieze în Kurdistan. Domnule comisar, considerați că ajutorul umanitar al Uniunii Europene și al statelor membre ca fiind suficient ca volum și eficiență pentru a ajuta pe acești refugiați din Siria și Irak să uh, supraviețuiască iernii care se apropie. Vă mulțumesc! Έχετε απόλυτο δίκιο στην περιγραφή της κατάστασης. Είναι... Aveți dreptate în modul în care ați descris situația. Avem de-a face cu o situație foarte complicată. și tocmai de aceea, probabil, predecesoarea mea a vizitat Erbilul în Kurdistan pentru a vedea situația la fața locului, pentru a vedea ce se întâmplă cu minoritățile etnice, religioase. Iar acțiunile ISIS le putem urmări prin rețelele sociale și le cunoaștem cu toții. Trebuie să avem o acțiune mai concretă. Vine iarna și va fi foarte greu pentru oameni să supraviețuiască. Avem nevoie de un program care să îi ajute pe refugiați să treacă iarna. Cooperăm cu agențiile ONU pentru a elabora un program pentru a ne asigura că aceste persoane supraviețuiesc, că copiii trec iarna. De aceea am, există un birou uh, la Erbil uh, pentru a fi la fața locului, pentru a urmări situația, pentru a uh, avea cele mai actuale informații de la fața locului suntem activi în acest uh, domeniu și, în plus, am activat mecanismul de protecție civilă. Poate că nu vom reuși să obținem tot ce dorim, însă vom încerca să cooperăm mai mult cu partenerii internaționali, astfel încât toate aceste minorități să fie în siguranță. Și, de asemenea, astfel încât aceste persoane să primească ce le trebuie pentru a trece iarna. Domnul Frunzulică, vă rog. Thank you very much, uh, Madam Chair. Mr. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Stilianides. După cum ați spus, Uniunea Europeană și statele membre acordă un, uh, o importanță foarte mare ajutorului umanitar și gestiunii crizelor. Și asta cu atât mai mult după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Menționarea ajutorului umanitar este în tratat, ajutorul umanitar este văzut ca o politică în sine. Ajutorul umanitar și uh, cooperarea pentru dezvoltare au principii diferite și moduri de implementare diferite. Însă, în urma unui răspuns la criză, situația necesită un angajament pe termen lung în sprijin pentru dezvoltare. Cum poate fi făcută coordonarea tranziției de la ajutor umanitar la dezvoltare pe termen lung și durabilă? Și uh, conform uh, principiilor menționate în 2007 în consensul european referitor la ajutorul umanitar. E bine, cum pot fi susținute și sprijinite toate acestea? Cum veți colabora în calitate de comisar cu comisarul pentru dezvoltare și cu uh, doamna înalt reprezentant pentru a coordona politici Uh, și pentru a evita lacune în acest uh, proces atât de important. Stimate coleg, subiectul pe care l-ați abordat leagă cele două axe de bază ale creării rezistenței, rezilienței. Acțiunea complementară între acțiunea umanitară și dezvoltare. Ați vorbit despre cooperarea între Comisarul pentru Ajutor Umanitar și Comisarul pentru Dezvoltare. Se bazează exact pe ceea ce ați spus. Leg legarea reacției și redresării cu dezvoltarea. Dacă nu există uh, acord, ajutor umanitar care să pregătească uh, terenul pentru dezvoltare, nu vom avea dezvoltare. Voi coopera cu colegul meu, domnul Mimița, pe acest uh, subiect. Am menționat deja faptul că au existat exemple de cooperare fructoasă. Agir în uh, Sahel, alte programe în Africa. Sunt exemple de acțiune eficientă. cred că, bineînțeles, există loc de mai bine. Trebuie întotdeauna să ne, evalu- să ne evaluăm uh, acțiunile. Trebuie să avem un instrument de tra- tragere la răspundere, de evaluare pentru a ne îmbunătăți acțiunea. În primul rând, trebuie să se facă o evaluare a riscului, o gestiune a riscului, abordarea acestui risc, iar apoi uh, trebuie să se uh, construiască reziliența și putem chiar avea economii de scară. Voi urma această linie foarte clar și uh, voi merge pe principiul că este mai bine să previi decât să tratezi. Un euro cheltuit pe prevenție poate economisi 7 euro în tratament. Există o rată de 7 la 1. De aceea este atât de important uh, să prevenim. Panie Stylianides, panie komisarzu, e, już zadeklarował... Domnule Stylianides, ați declarat aici că nu veți utiliza acțiuni militare pentru a vă asigura că ajutoarele umanitare sunt disponibile. Este o evoluție pozitivă, însă multe organizații internaționale profită de uh, servicii ale unor organizații paramilitare pentru că acțiunile lor sunt uh, greu de uh, Însă acțiunile acestor grupuri nu sunt comparabile cu uh, acțiunile unei armate naționale. Veți folosi dumneavoastră for- forțe armate sau nu? Vreau să clarific acest lucru pentru că este vorba de o temă extrem de delicată. Experiențele pe care le-am avut până acum ne pot ajuta să înțelegem, dar evităm acțiuni militare în scopuri umanitare pentru că acest lucru duce la o pierdere a independenței neutralității și obiectivitate și avem nevoie de aceste principii pentru a ajuta victimele. Însă au existat câteva exemple, câteva cazuri în, caz, în care am apelat la ajutor militar pentru a, pentru a putea acționa și, uh, în acest caz, acțiunea militară chiar a salvat acțiunea, acțiunea umanitară. A trebuit să facem apel la aceste forțe pentru a salva vieți omenești, de exemplu în Somalia. Însă avem și un exemplu negativ în Afganistan. S-au confundat acolo acțiunile militare cu cele umanitare, ceea ce a fost foarte dificil, a, a periclitat accesul la victime. Deci trebuie să fim extrem de precauți Și bineînțeles trebuie să decidem conform situației de la fața locului. Noi suntem politicieni, avem valori, însă în anumite cazuri trebuie să rezolvăm dileme dificile. Și comisia trebuie să găsească o soluție pentru a apăra credibilitatea acțiunilor umanitare. Dacă avem nevoie de acțiuni militare pentru a salva vieți omenești, atunci, pe baza principiilor de la Oslo, ajutoarele militare pot să fie utilizate, dar doar în ultim resort. Din partea grupului ALDE, doamna Tundua. Vă mulțumesc uh, uh, și bun venit la comisia noastră. În primul rând, vă mulțumesc pentru pasiunea și angajamentul personal de care ați dat dovadă. Sper că va deveni un angajament pentru a implementa lucruri care au fost foarte dificil de implementat până acum. Mă preocupă un lucru um, din ceea ce a spus domnul Mimița. Este vorba de numărul de um, lucrători umanitari care și-au pierdut viața în exercițiul funcțiunii, număr care crește continuu. Ieri s-a spus că muncitorii de la fața locului și securitatea lor vor fi o prioritate de vârf în ceea ce privește creșterea de, opera, de capaci, capacitate operativă a OMG-urilor, pentru ca acestea să poată să depășească indicatorii stabiliți de Uniunea Europeană. Ce fel de măsuri aveți în vedere pentru a garanta securitatea fizică a lucrătorilor umanitari și cum veți eh, reuși să faceți acest lucru cu diversi donatori? Eh, și eu apreciez sensibilitatea dumneavoastră. Este o problemă care mă preocupă foarte mult, de aceea în declarația mea introductivă am menționat cazul lucrătorului britanic ucis, însă am fost uh, informat de aceste filtre de securitate și despre uh, formarea pe care o au lucrătorii umanitari din, din ONG-uri. Dar nu am fost informat foarte clar în legătură cu alte probleme de securitate care îi vizează. Așadar, mi se pare înțelept în momentul de față. Nu mi se pare înțelept să vă vorbesc despre un subiect pe care nu am fost informat, însă consider că domnul Mimița și eu trebuie să rezolvăm împreună această problemă. Serviciile noastre cunosc problemele, poate avem nevoie de experți speciali pe aceste teme. Ați vorbit despre grupări paramilitare, cum se poate acționa pentru a putea reduce primejdia. Însă, înaintăm pe mișcarea, pe inițiativa voluntarilor europeni. Dacă Uh, lucrurile vor avansa și voluntarii vor putea să facă parte din acțiunile umanitare. Dacă unii dintre voluntari vor fi specializați pe probleme de securitate, vor putea să ajute organizațiile non-guvernamentale. Sunt doar câteva idei. Datorită informațiilor, pe baza informațiilor pe care le-am primit, însă trebuie să lucrăm mult mai mult pe tema securității. Κύριε Προτινόμενε Επίτροπε, άκουσα με ιδιαίτερη Domnule comisar desemnat, m-a satisfăcut promisiunea dumneavoastră curajoasă că dacă veți fi susținut de către Parlamentul European, vă veți deplasa în persoană în zonele africane afectate de Ebola pentru a evalua situația. Eu consider că un comisar pentru a juca un rol strategic trebuie să fie în avangarda crizelor umanitare, în prima linie a frontului. Puteți să confirmați că uh, vă veți deplasa la fața locului în cazul oricărei crize umanitare grave din timpul mandatului dumneavoastră? Domnul Stilianides. Stimate coleg, După cum spunem, am spus uh, adevărul și mi-am luat un angajament care rămâne valabil. Angajamentele exprimate în fața comisiei dumneavoastră trebuie să fie respectate, pentru că dacă nu ne respectăm promisiunile, nu avem credibilitate în calitate de politicieni. Așadar, Într-adevăr, prima mea deplasare va fi în zonele afectate de Ebola. Pentru a putea să evaluez situația, dar și pentru a trimite un mesaj. În legătură cu prezența mai multor uh, uh, prezența personalului medical. Este foarte important să susținem trimiterea de personal medical în zonă. Am fost informat că Regatul Unit deja a înființat spitale și au contactat Ministerul de Externe al Ciprului pentru a solicita doctori din Cipru. Contribuția mea personală, în calitate de comisar pentru acțiuni umanitare, să fiu prezent acolo și voi transmite un mesaj colegilor doctori din Cipru că trebuie să se deplaseze și ei pentru a contribui la lupta împotriva epidemiei. Bineînțeles că există o parte practică să fii prezent acolo, să poți coordona, însă există și o dimensiune simbolică. Doctorilor nu trebuie să le fie teamă pentru că ei au posibilitatea de a fi evacuați. Toate aceste măsuri pot fi aplicate doar dacă există posibilitatea de evacuare, pentru că altfel trimitem oamenii în prima linie fără să știm dacă pot să-și uh, efectueze munca în mod sigur. Urmează doamna Sargentini în numele verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, desemnat ați vorbit despre crizele uitate. Eu aș vorbi despre oamenii uitați, lăsați în urmă, pe care îi putem vedea, dar nu îi putem ajunge. Oamenii din Iarmuc, din Siria sau Yazidii de pe muntele sirian. Există și pe oameni pe care nu-i, nu-i vedem din Blue Nile State sau din munții Nuba din Sudan. Acolo sunt oameni la care putem ajunge, dar nu îi putem vedea. Să ne gândim la cei care locuiesc acolo unde ajutoarele nu ajung, estul Congoului, în Goma și Chivul de Nord. Lângă Goma există ajutor și susținere internațională, însă mai departe nu îndrăznește nimeni să meargă. Guvernele și rebelii nu permit deplasarea în aceste zone, unii oameni nu pot fi atinși pentru că nu investim suficient, suficiente eforturi. Însă spațiul de acțiune umanitară se restrânge. Întrebarea mea este cum, ce putem face pentru a schimba acest trend de restrângere a spațiului unde putem acționa. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέσατε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Stimate colegă, Stimată colegă, problema ridicată este foarte importantă. Faptul că uh, domeniul nostru de, a, de acțiune este din ce în ce mai limitat și nu avem acces la toate victimele. Este o problemă la care nu avem soluții ușoare și trebuie să recunoaștem acest lucru. Am spus că există soluții, soluții politice la probleme umanitare dar în același timp, dacă îmi veți acorda încrederea dumneavoastră, voi fi întotdeauna dispus să discut chiar și cu diavolul pentru a găsi soluții. Într-adevăr, trebuie să intrăm în dialog cu cei care ne pot acorda acces pentru că altfel totul rămâne la nivel teoretic. Un comisar pentru acțiuni umanitare trebuie să fie pregătit să discute cu toată lumea și de aceea trebuie să se respecte principiile acțiunii umanitare. Trebuie să putem să discutăm chiar și cu diavolul în persoană, fie pentru a-l convinge sau să impunem acces la victimele care au nevoie de asistență umanitară. Mulțumim. Domnul Gil de la FDT. Mulțumesc, domnul președinte. S-a spus foarte mult despre pirați, pirații din cornul Africii uh, și că suprapescuitul Uniunii Europene uh, îi împinge pe somalezi să acționeze în acest sens. Au crescut cu 42% atacurile piraților în Golful Guinei și acolo pirații sunt mult mai violenți pentru că îi interesează furtul și nu răscumpărările. Mulți dintre acești pirați sunt uh, foști pescari care și-au pierdut uh, modalitatea de a câștiga bani dat- datorită pescarilor comunitari. Uniunea Europeană este conștientă de acest lucru de ani de zile. Un raport din 2008 prezentat în fața Parlamentului European spune că politicile comunitare în estul Africii duc la sărăcie și disperare, însă Uniunea Europeană nu, a oprit, nu și-a oprit acțiunile sale. Acum pirații amenință uh, toate vasele din zonă. În scrisoarea domnului Juncker, el spune că este nevoie de reforme pentru prioritățile actuale și reformele înseamnă schimbări. Puteți să explicați de ce, după șase ani de la primele avertizări, Comisia nu a făcut nimic și poate să comentați în legătură cu propria dumneavoastră strategie în acest sens. Αγαπητέ συνάδελφε, είναι ένα εξειδικευμένο ζήτημα. Este o problemă extrem de specifică și detaliile pe care le-ați menționat nu au fost incluse în informațiile pe care le-am consultat. Nu am, aceast, nu am tratat această problemă a pescuitului în exces. Oricum, nu este în mandatul unui comisar pentru acțiuni umanitare. În ceea ce privește acțiunile umanitare din Somalia, în ciuda unor probleme politice importante și a unor primejdii serioase, există multe necesități ale populației locale, lipsa hranei. Am spus de mai multe ori că programul SHARE, care este axat pe cornul Africii, deci zona Somaliei, nu trebuie să fie subestimat. Este o politică europeană prin care încercăm să-i ajutăm pe cei de acolo să își recupereze traiul. Nu sunt, nu sunt la curent în legătură cu problemele legate de pescuitul în exces, însă cred că Uniunea Europeană a făcut foarte mult pentru zona respectivă, este cel mai mare donator de ajutor umanitar și acest lucru trebuie avut, avut în vedere. Bineînțeles, totul în limitele bugetului. În ceea ce privește alte probleme, nu mă pot exprima, aș, ar fi greșit să comentez în legătură cu probleme pe care nu am fost informat. Urmează domnul Jansen de la uh, membrii non-afiliați. Uh, voedselnoodhulp. Doamna președinte, ajutorul cu alimente este unor necesar, iar uh, ajutorul în alimente uneori uh, promovează posibilitățile de subsistență ale populației. Știu că acest lucru s-a spus de antevorbitori. Ceea ce se întâmplă în general este că uh, avem o problemă de foamete care continuă foarte multă vreme pentru că producția de alimente dispare pur și simplu. Puteți să garantați sau să uh, spuneți că dacă este nevoie de alimente, atunci uh, producătorii locali și cei care au uh, alimente disponibile uh, vor fi uh, apărați de a intra în faliment? Am menționat uh, deja uh, cazul uh, AGIR, programul privind Sahelul, care a ținut cont de faptul că produsele locale trebuie vândute populației. Și am spus că ajutorul în alimente se bazează pe vouchere și pe numerar pentru a permite populației uh, care primește asistență să cumpere produse locale. Nu trebuie să folosim metodele tradiționale în care se trimit alimente în natură, produse în natură. DigiEco m-a informat că au fost probleme cu aceste modele tradiționale de ajutorare. Nu spun că noul sistem va rezolva toate problemele, Însă, în cadrul acestei abordări de construire a rezistenței, a rezilienței, aceasta este o metodă de bază. Trebuie să ținem cont de împrejurările, de condițiile uh, fiecărui caz în parte pentru ca asistența acordată să nu tulbure uh, producția locală de alimente. Cred că în felul acesta putem să construim uh, reziliența, rezistența și aceasta este o nouă abordare a asistenței acordate de Uniunea Europeană. Cred că cei care au venit cu aceste idei noi sunt oameni cu experiență, sunt uh, experți și m-au convins din câte am fost informat în legătură cu construirea rezistenței, am uh, fost convins că acest program trebuie să continue să fie mai bine finanțat prin bugetul uh, DigiEco. Eco. Domnul Hayes, vreau să îl salut pe comisarul desemnat și să-i mulțumesc uh, pentru Uh, cât de direct a răspuns la întrebările uh, adresate. Uh, sigur, gestionarea calamităților este o mare problemă, însă am trei întrebări concrete pentru dumneavoastră. În primul rând, Europa este bogată și noi suntem cât se poate de norocoși ca Uniunea Europeană să avem organizații neguvernamentale în cadrul Uniunii Europene care fac o treabă atât de grozavă activitatea umanitară. Cum uh, vă veți, uh, uh, cum vă veți coopera cu ONG-urile? În al doilea rând, o să avem o, o revizuire în 2016 a cadrului financiar multianual CFM. Ce veți aduce pe masa discuțiilor, mai ales atunci când este vorba de sumele pentru asistență umanitară? Și în al treilea rând, vă veți face un angajament uh, uh, ferm pentru a acorda uh, finanțare la timp, astfel încât uh, astfel de finanțări să fie date ONG-urilor care trebuie să facă față cu unui număr uh, crescând de crize peste tot în lume? Mulțumesc, domnule comisar, desemnat. Mulțumesc uh, pentru cuvintele frumoase, dragă colegă aveți uh, dreptate. Chestiunea de bază este să echilibrăm plățile și angajamentele. Acesta este un principiu de bază. Așadar, scopul nostru uh, principal uh, este acesta la nivelul Comisiei și aceasta cu ajutorul dumneavoastră, vă spun deschis acest lucru. Trebuie să convingem colegiul comisarilor că acțiunea umanitară are un caracter special, pentru că trebuie să finanțăm ONG-urile astfel încât ele să lucreze cu ONG-urile pe plan local, să ofere asistență umanitară. Aveți dreptate. Acesta este obiectivul nostru. Este un obiectiv pe care trebuie să îl atingem chiar înainte de a analiza de la mijlocul uh, perioadei. Trebuie să încercăm să îl îndeplinim acum. Iată de ce Consider că decizia luată astăzi în Comisia Buget este importantă. Înseamnă că Parlamentul ne susține. Este un mesaj politic care ar trebui să fie transmis și să fie înțeles. Comisia DV din, uh, în septembrie 2010 a trimis uh, o scrisoare încercând uh, să echilibreze plățile și angajamentele. Uh, vom merge în continuare uh, cu aceste eforturi uh, comune, dumneavoastră și eu, dacă mă confirmați, ne vom asigura că plățile și angajamentele sunt echilibrate, astfel încât să putem oferi ceva concret ONG-urilor, pentru că alminter ele nu vor putea să acționeze. Asta ne va menține prestigiul la nivel mondial, prestigiul în calitate de Uniune Europeană, și uh, vom menține încrederea agențiilor ONU. Sunt de acord cu tot ceea ce a spus doamna Schlein de la grupul socialiștilor. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, uh, domnule comisar desemnat. Foarte adesea avem uh, greutăți din cauza inundațiilor și a altor tipuri de calamități, care pot să fie deseori prevenite de multe ori am încercat să reducem riscul. Deci prevenirea riscului este importantă pentru asistența umanitară în Uniunea Europeană. Putem să întărim comunitățile și acest lucru este și mai rentabil dacă prevenim riscul va avea loc uh, un Consiliu un raport al Consiliului ONU pentru reducerea riscului care va fi adoptat în Japonia anul viitor. Trebuie să ne axăm pe acest raport și să vedem ce priorități trebuie să avem în vedere pentru Europa. Care este punctul nostru de vedere în această privință? Aveți dreptate, da. În 2013 20% din bugetul ECO a mers uh, pentru prevenție, un lucru semnificativ. Am spus deja, un euro cheltuit pentru prevenție înseamnă o economie de 7 euro la tratament, pentru tratament. Deci banii pot să fie folosiți în altă parte. Aceasta trebuie uh, să fie ținta noastră. Pe bună dreptate, Ați vorbit de conferința de la Sendai în martie 2015, unde vom discuta uh, cadrul de acțiune de la Kyogo. Avem nevoie de o poziție europeană care să fie poziția, poziția uh, noastră a Comisiei, deci trebuie să ne consultăm în permanență pentru a avea o poziție comună. Și trebuie să fie o poziție hotărătoare. Și o să fim mai eficienți dacă este adoptat atât de Parlament cât și de Comisie. Am spus că am putea să organizăm o, un atelier, o discuție atelier, pentru a încerca să ajungem la o poziție comună astfel încât comisarul care va reprezenta uh, Uniunea Europeană la conferința de la Sendai să fie mai eficient. Cred că trebuie să urmăm uh, această linie a prevenției și a uh, consolidării rezilienței, rezistenței. Prevenirea este mai, prevenția este mai bună decât gestionarea rezultatelor unui dezastru. Uh, asistenții umanitari uh, lucrează pe baza acestor principii, ne pot ajuta și în ciuda greutăților cu care ne confruntăm în urma uh, numărului mare de crize, cred că putem să facem foarte mult lucru care să ne dea certitudinea că am făcut ceea ce am putut. Și acum reprezentantul ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. O întrebare referitoare la efectul medicamentelor în situații acute. Există situații în care este nevoie ajutor umanitar și de multe ori se răspândesc boli periculoase cât se poate de rapid. Este nevoie de antibiotice, dar știm că antibioticele și-au pierdut uh, puterea de a acționa pentru că s-au dezvoltat rezistențe. Este nevoie să se, să existe aceste medicamente eficiente la fața locului ce fel de măsuri puteți uh, să aveți în vedere pentru a acționa preventiv, pentru a uh, furniza medicamente alternative când există această rezistență și, în al doilea rând, cum se poate stimula dezvoltarea acestor uh, medicamente, având în vedere faptul că durează 15-20 de ani până când un nou antibiotic poate fi folosit în tratarea oamenilor με έχετε επαναφέρει στα πανεπιστημιακά μου χρόνια. Da, mă duceți înapoi uh, la anii studenției. La vremea respectivă s-au discuta, discutat medicamentele alternative și medicamentele tradiționale, clasice. Desigur, aceste chestiuni trebuie discutate cu comisarul pentru problema de sănătate și trebuie să vă informez că deja m-am întâlnit cu comisarul uh, desemnat pentru a discuta chestiunea Ebola. A fost o discuție foarte fructuoasă pentru că este doctor. Da, uh, există această problemă de rezistență uh, antimicrobiană. Știm acest lucru. Însă cred că există uh, ONG-uri specializate și atunci când acestea examinează un virus, trebuie să parcurgă procedurile uh, chimice uh, necesare pentru a defini ce antibiotic trebuie trimis. Problema medicamentelor alternative uh, este legată de situația locală. Prin cooperare a ONG-urilor cu populația locală, nimic nu trebuie să fie excluse. Uh, știu că în Africa există astfel de uh, metode alternative, pentru că populația locală crede foarte mult în astfel de metode. De aceea, populația poate să joace un rol. Astfel de uh, metode au și un efect psihologic. Nu aș refuza astfel de metode. Însă, este și o chestiune legată de o analiză corectă a Uh, acestor chestiuni care uh, trebuie făcută de către ONG-urile specializate. Domnul Gheorens de la ALDE, mulțumesc doamnă președinte, domnule comisar de semnat, tocmai ați spus de mai multe ori că prima dumneavoastră vizită vă va aduce într-o țară uh, unde există epidemie Ebola numărul de victime uh, se va dubla dacă nu se adoptă o uh, modalitate uh, eficientă. În noiembrie, probabil că numărul va deveni de patru ori mai mare. Să ne amintim, criza a început în martie, iar reacția comunității internaționale, ca să spunem cel mai puțin lucru, nu a fost la înălțimea provocărilor. Nu credeți că o evaluare a funcționării sistemului multilateral de sănătate este necesară în ceea ce privește această lentoare uh, de neînțeles uh, în acțiune? Nu credeți că o a doua vizită ar trebui să fie la Geneva pentru uh, a Uh, ridica vocea acolo și a fi puțin mai impertinent, în fața uh, comunității internaționale. Și uh, eu sunt un fanatic al sistemului multilateral și totuși trebuie să spun că există lucruri care nu funcționează. Această uh, criză are și o fațetă a irresponsabilității și cunoaștem toți acest, acest lucru. Aveți dreptate. Președintele Obama a fost de acord cu acest lucru și rezoluția uh, Consiliului de Securitate ONU uh, este de acord că a existat o întârziere în abordarea uh, epidemiei Ebola. Însă trebuie să fim cinstiți. Din martie, doamna Cristalina Georgieva a avertizat și a trimis primele fonduri, primii bani. Noi am fost primii care am transmis mesajul. Și aceasta este o chestiune de responsabilitate despre care vorbim și trebuie să ținem cont de acest lucru. Aveți dreptate spunând că sistemul multilateral de sănătate trebuie să abordeze această problemă și trebuie să spunem răspicat Uh, și să analizăm de ce a existat o astfel de întârziere. Cred că prima vizită ar trebui să fie în zonele afectate, pentru că prima urgență nu este responsabilitatea, ci cum facem față problemei, ce facem, pentru că ea este la ușa noastră. Așa cum am spus, președintele Băncii Mondiale, care este un epidemiologist, epidemiolog, a spus că aceasta este prima uh, urgență să vizităm uh, uh zonele afectate pentru a spori vigilența și să mobilizăm uh, în mai mare măsură personalul medical Uh, pentru a crea uh, unități mobile de îngrijire și pentru a ajuta uh, la refacerea sistemului sanitar al acestor țări. Dacă în paralel sistemul nu se reface, o să construim castele pe nisip trebuie să ajutăm la refacerea sistemului sanitar din aceste țări. Uh, deja avem o întârziere de 10 minute. Doamna Sanchez Galente din partea GUE. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Pentru că sunteți cipriot, cred că sunteți uh, foarte uh, sensibil la această problemă. Uh, în 2012-2013 uh, s-au uh, primit fonduri mari în Palestina. Au fost uh, distruse 26 de școli, Uh, întrebarea mea este dacă veți exercita presiunea asupra Israelului, dacă o să cereți Israelului să uh, își asume responsabilitatea pentru acest conflict, pentru că toate instituțiile au fost construite cu uh, banii contribuabilor și cu banii contribuabilor din Europa. Iar în fâșia Gaza veți face presiuni asupra Israelului, astfel încât uh, ajutorul din partea Uniunii Europene să uh, fie transmis uh, direct și nu să treacă obstacolele care au fost înălțate de Israel. Mulțumesc! Este bine cunoscut faptul că Ciprul uh, este foarte aproape de zonele unde sunt astfel de crize umanitare. Siria, uh, Palestina, Fâșia, Gaza. Multe țări din această zonă plătesc un preț greu. Turcia, Libanul. Nu știu uh, câtă vreme Libanul va reuși să supraviețuiască și să reziste presiunii uh, Uh, refugiaților. Este un șoc uh, geopolitic uriaș pentru toată regiunea. Și apropo de faptul că provin din Cipră, am spus aceste lucruri. Uh, acum, în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, este foarte clar că în zona mării multe procese, multe proiecte finanțate de Uniunea Europeană au fost distruse și uh, sigur că uh, se cer uh, compensații, despăgubiri și trebuie să continuăm să cerem astfel de despăgubiri. Este inacceptabil ca banul contribuabilului european care a fost dat pentru asistență umanitară să se ducă pe apa sâmbetei dar trebuie să existe o abordare generală. Fiecare comisar trebuie să lucreze în cadrul uh, politicii uh, comisiei și trebuie să avem în vedere uh, această chestiune gândindu-ne la uh, sursele, la rădăcina uh, acestor uh, situații, la ceea ce a generat astfel de situații. Sigur, uh, noi susținem uh, încetarea, acordul de încetare a focului și armistițiul. A, îmi pare rău, nu mai pot să continui. Doamna Hoibuc, pentru verzi. În primul rând, domnule Silianides, doresc să vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră incredibil. Am uh, senzația că vă axați pe oameni și uh, Uh, mi se pare o premisă de bază în poziția dumneavoastră viitoare. Însă, în ciuda eforturilor, există în continuare critica că uh, colaborarea cu structurile locale în cadrul ajutorului, uh, ajutorului humanitar uh, este neglijată. Cum doriți să corectați această lacună pentru viitor? Uh, cum doriți să faceți față acestei provocări? Cum doriți să integrați mai bine populația locală? Θέλω να θέσω το πλαίσιο της συζήτησης για αυτό το θέμα της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες. Să definim cadrul acestei discuții. Uh, cooperarea uh, comunităților locale pe baza ceea ce mi s-a spus, astfel încât această discuție să, mai fie, fruct, să fie mai fructoasă. Am fost informat că ONG-urile din Europa au contacte și colaborează cu ONG-urile locale uh, care nu pot să fie incluse în programele noastre, date fiind uh, criteriile pe care uh, le uh, folosim, gestiunea financiară și know-how-ul lor. În felul acesta încercăm să avem contacte la fața locului. Avem o legislație care arată că aceste ONG-uri trebuie să fie înscrise într-un registru în Uniunea Europeană. Am fost informat că, într-adevăr, cooperăm și numai dacă există o astfel de cooperare cu actorii pe plan local, numai atunci considerăm că ONG-urile pot să își facă treaba. Păreți să spuneți că există o problemă serioasă aici. Dacă aș avea informații concrete în legătură cu unde este cantonată problema pentru a vedea dacă e vorba de condițiile locale sau dacă este o problemă de ordin general. Pentru că dacă accept faptul că ONG-urile noastre care sunt înregistrate după ce au răspuns unor criterii nu doresc să coopereze cu organizațiile, cu structurile locale, atunci chiar avem o problemă. Însă este o, dacă este o chestiune care este specifică unei zone anume, trebuie să vedem cum putem să o rezolvă, rezolvăm. Trebuie să uh, avem mai multe informații și dacă așa stau lucrurile, trebuie să-mi spuneți unde apar astfel de probleme. Grazie, yeah, grazie Presidente, grazie. Comisariu candidatul, l'accesso a... Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, accesul la resurse de apă sunt cauza multor uh, conflicte. 200 de milioane de uh, refugiați vor, vor fi în 2050 din cauza acestui uh, element. Uh, din ce în ce mai des, uh, din ce în ce mai greu este pentru oameni să aibă acces la resurse de apă și de energie. Pentru 2007-2012, resursele de apă au considerat o sumă foarte mare în uh, ajutorul umanitar. Trebuie luat în considerare, luat în considerare și chestiuni structurale. Am să vă dau câteva exemple. În 2012 am prezentat o structură de bambus care face posibilă producția de 50 de litri de apă sau um, panouri solare care fac posibilă producția de electricitate um, și pomparea apei. Nu credeți că ajutorul umanitar trebuie să ia în considerare și uh, surse de energie regenerabile și să ofere noi oportunități pentru țările care primesc acest uh, ajutor? Συνάδελφε, θέλετε, θέλετε πολύ σωστά το θέμα της, των προβλημάτων από την κλιματική αλλαγή. Da, pe bună dreptate V-ați referit la subiectul schimbărilor climatice și uh, problemele ce survin în urma acestor schimbări climatice. Este o problemă ce afectează întreaga umanitate. Și cu toții purtăm o responsabilitate în acest sens. După cum știți, Europa este într-o situație mai bună decât alte zone ale lumii. Știți că avem legislație în ceea ce privește emisiile și așa mai departe. Când uh, discutam cu persoane din alte regiuni ale lumii, am putut să le spun și pot să le spun că noi facem, că acționăm în acest sens. Uh, Schimbările climatice uh, cauzează dezastre și chiar și în Europa. Inundațiile din uh, Balcanii de Vest uh, au fost cauzate de acest fenomen. Problemele din Africa subsahariană, toate acestea sunt din cauza schimbărilor climatice. Așadar, noi, europenii, trebuie să încercăm să convingem și pe ceilalți de nevoia de a acționa împotriva schimbărilor climatice. Și în același timp trebuie să luăm și măsuri de prevenție, măsuri împotriva inundațiilor, de exemplu, prin mecanismul de protecție civilă și prin uh, amenajarea teritoriului uh, în statele membre. Toate acestea sunt măsuri pe care direcția noastră generală le poate uh, lua pentru a preveni în uh, regiunea Sahelului, unde există alternativ inundații și secetă, trebuie să găsim măsuri pentru a reține apa în perioada de secetă. Toate aceste elemente trebuie să fie incluse în toate proiectele noastre. Mulțumesc, doamna Jimenez Beseril, în numele PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Stilianides, aș dori să vă felicit pentru faptul că uh, inima răspunsurilor dumneavoastră, miezul răspunsurilor dumneavoastră a fost, au fost întotdeauna victimele. Eu mă voi concentra asupra victimelor din Nigeria. Cunoașteți situația răpirilor din partea Boko Haram, a uh, fetelor, uh, ideea de a face un califat, Uh, multe persoane au fost ucise, mai mult de 3 milioane de persoane sunt uh, strămutate în interiorul țării. Trebuie să ne asigurăm că asistența ajunge la cei care au uh, nevoie de ea. Vedem o creștere a radicalizării um, care este foarte apropiată de terorism. Mă întreb cum dorește Comisia să uh, combată rețeaua de terorism creată de Boko Haram. Foarte puțini actori internaționali lucrează în Nigeria împotriva Boko Haram. Ce fel de măsuri aveți în vedere pentru a face față provocărilor umanitare din această țară în care copiii sunt subnutriți și au cea mai uh, înaltă rată de mortalitate din Africa? Mulțumesc! Vă mulțumesc. Aveți dreptate. În Nigeria, în ciuda faptului că, din punctul de vedere al PIB-ului, nu este o țară atât de săracă, există o problemă cu subnutriția la copii. Și am văzut că Boko Haram a răpit fete care mergeau la eleve și asta a dus la o și că există o situație gravă în nordul Nigeriei. Există mii de victime în uh, zonă. Ceea ce trebuie să facem este ca împreună cu guvernul nigerian să acționăm, să convingem guvernul că trebuie să accepte proceduri de creștere a, rezi a rezilienței. Contribuim în uh, domeniul ajutorului alimentar Însă mijloacele noastre sunt limitate. Trebuie să convingem guvernul țării să acționeze într-un mod mai energic în ceea ce privește uh, crearea rezistenței. Bineînțeles, Uniunea Europeană trebuie să continue să acorde ajutor Nigeriei, copiilor și persoanelor strămutate din cauza activităților Boko Haram. Însă și o soluție politică este singura posibilitate de a pune capăt crizei umanitare. Asta trebuie să facem. Asta înseamnă o abordare holistică. Și bineînțeles, ca echipă de proiect, uh, prin rolul de coordonare al doamnei Mogherini, vom încerca să ajutăm Nigeria să facă față Boko Haram pentru că aceștia comit aceste crime atroce. Că... Urmează domnul Silva Pereira, numele socialiștilor. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar desemnat. Aș dori să subliniez situația dramatică a refugiaților. Vedem comunități întregi care au nevoie de ajutor uh, umanitar cu disperare. Ne dăm seama că este nevoie de o politică europeană pentru ajutorul umanitar, folosind resursele pe care le avem, dar bazându-ne și pe o cooperare eficientă cu par partenerii relevanți. Unul dintre partenerii cel mai, cei mai importanți uh, este altul. Uh, comisar al uh, Națiunilor Unite pentru Refugiați, care face o treabă foarte bună în acest uh, moment. Mă întreb cum poate Uniunea Europeană să-și îmbunătățească colaborarea cu um, un altul reprezentant pentru refugiați. De asemenea, putem crea parteneriate cu ONG-uri. Cum poate Uniunea Europeană să uh, profite la maxim de pe urma muncii noastre cu ONG-uri pentru a face ca proiectele să fie fructoase și, bineînțeles, și în domeniul planificării, pentru că acesta este unul foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc! V-ați referit la un subiect major subiect care va fi discutat și la conferința de la Istanbul, și anume eficiența acțiunii umanitare. Trebuie să continuăm să evaluăm sistemul pentru că există multe posibilități de îmbunătățire. Iar toate acestea trebuie să fie discutate de comisar, de comisie, pentru a se ajunge la o poziție comună europeană printr-un uh, Uh, dialog ce va avea loc până la această conferință, astfel încât să avem o poziție clară uh, la această conferință. În ceea ce îl privește pe domnul Guterres, înaltul reprezentant uh, pentru refugiați, am discutat mai multe elemente cu dumnealui pentru a avea o abordare comună. Trebuie să găsim o soluție pentru problema refugiaților, pentru că ea a luat dimensiuni nemai întâlnite. Trebuie să cooperăm așadar cât mai mult cu Națiunile Unite pentru a-i face față. Însă putem în domenii concrete să îmbunătățim această cooperare. Criza din Siria și Irak crizele din Siria și Irak sunt crize în care Națiunile Unite au un rol special uh, și am discutat despre asta cu domnul Guterres. În ceea ce privește cooperarea cu ONU în general, este un uh, punct pe care uh, ei îl vor discuta și vom uh, discuta despre asta în același for cu ei. Mulțumesc. Cooperarea între Uniunea Europeană și Națiunile Unite a evoluat de-a lungul timpului. Ambele organizații au viziuni similare și o agendă similară când este vorba de gestiunea crizei, uh, prevenție în ceea ce privește conflictul, medierea și acțiunea după conflict. Când este vorba de ajutor umanitar, toate acestea trec uh, prin acorduri uh, foarte specifice, financiare, uh, procedurale și așa mai departe. Cum putem îmbunătăți cooperarea între UE și ONU? Și în plus, care parte din, acest, din aceste acorduri financiare și administrative pot fi îmbunătățite? Da, într-adevăr, este un fapt uh, acceptat că Cooperarea dintre UE și ONU este una foarte dezvoltată. Patruzeci la sută din finanțarea noastră este acordată agențiilor ONU, pentru că acestea au know how au specializarea și sunt prezente peste tot în lume. Deci trebuie să continuăm să cooperăm cu aceste agenții. Cooperarea trebuie să fie menținută la cel mai înalt nivel. Avem nevoie de asta. Bineînțeles, se pot face îmbunătățiri la puncte specifice, așa cum am văzut în cazul Haiti. Acolo au existat probleme de coordonare și probleme de leadership și probleme de responsabilitate. Trebuie să analizăm aceste probleme. V-am spus că m-am întâlnit cu doamna Valerie Amos, care se ocupă de toate aceste subiecte și în cadrul acestor discuții care vor continua, consider că vom găsi o cale de a ne îmbunătăți cooperarea și de a aborda elementele specifice ce au de a face cu explozia de crize umanitare. Și este de asemenea foarte important, chiar crucial, să încercăm să găsim noi donatori, mai ales în rândul statelor din Golf și statelor musulmane. Acest lucru, lucru va construi punți și ne va permite să avem acces în zone în care nu avem acces la ora actuală. Domnul Nart, mulțumesc și felicitări, domnule Stilianides, referitor la modul clar în care ați explicat lucrurile. Nu sunt de acord cu tot ceea ce ați spus. De exemplu, faptul că ați menționat că avem o problemă de uh, foamete în, și de subnutriție în Nigeria și că nu știm din ce cauză. Da, este cleptocrația. Din, din această cauză uh, există subnutriție în Nigeria. Cred că Uniunea Europeană trebuie să fie foarte dură cu guvernele care nu își respectă responsabilitatea față de alții. Și mă refer aici și la Israel. A patra convenție de la Geneva menționează că o forță de ocupare trebuie să, să asigure nevoile populației în ceea ce privește uh, nevoi minime, însă Israelul nu investește nici un șechel în Palestina, distruge infrastructura locală pe care noi am construit-o. Femeiul a decis că, a stabilit că uh, orice efort de reconstrucție aduce profituri pentru Israel. Nu trebuie să continuăm să plătim pentru acest tip de speculă. Și de asemenea trebuie să ne asigurăm că uh, respectăm al doilea punct din acordul UE-Israel și anume respectul drepturilor omului. Sau credeți? Cred că nu putem uh, doar să stăm să ne uităm. Suntem ridicoli dacă facem asta. Vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră amabile. Aveți dreptate. În anumite țări, guvernanța poate să fie cel mai important element. Și asta pentru ca ajutorul umanitar să ajungă la cei care au nevoie de el, dar și pentru a găsi soluții la problemele existente. Și asta este o provocare mai ales pentru abordarea noastră holistică. Ar trebui să dezbatem aceste uh, lucruri în echipa de proiect pentru afaceri externe. În ceea ce privește Israelul, cred că am spus lucrurilor, lucrurile destul de clar. Într-adevăr, în zona de coastă, în zona unde au avut loc distrugerile clădirilor construite prin finanțare uh, a Uniunii Europene, vom solicita compensații, despăgubiri. În ceea ce privește accesul la Gaza, după încetarea focului, se pare că există un acces și există anumite posibilități de a trimite medicamente și alte produse importante. Însă cum, se, cum va evolua situația? Acesta este un element foarte important. Știm cu toții că uh, conflictul uh, israelo-palestinian are repercusiuni la nivel global, mondial. M-am referit deja la decizia din 30 august a Consiliului. Și în cele 5 minute de la final vă voi mai da câteva detalii. Domnul Venta, din partea PPE. Viitorul ajutorului umanitar. Cred că acesta este important. Trebuie să investim în prevenirea catastrofelor naturale Însă, pe de altă parte, avem de-a face cu situații de criză foarte complexe. Asta înseamnă că trebuie să cooperăm strâns cu comunitățile locale. Autoritățile locale au dreptul de distribuție, de distribuire a ajutorului umanitar. Reziliența în timpul unei crize depinde foarte puternic de comunitatea locală. Însă, de fiecare dată când eșuăm în livrarea ajutorului nostru, trebuie să ne asigurăm că cel puțin scădem riscul ca cele mai grave lucruri să se întâmple. Parteneriatul și cooperarea în livrarea ajutorului umanitar sunt foarte importante. Ce veți face pentru a sprijini acțiunile comunităților locale? Pentru a reduce riscul de dezastre, trebuie să facem tot ce putem. Este prima prioritate a strategiei noastre și trebuie ca această abordare să fie extinsă. Primul pas trebuie să fie întotdeauna reducerea riscului unui dezastru. După cum am spus, un euro investit în prevenție este echivalent cu 4 până la 7 euro în, combat, în luptarea împotriva unei crize sau rezolvarea unei crize. Aveți dreptate, trebuie să continuăm această politică Uh, apelând la actori locali. Dar fiecare caz este diferit. De exemplu, programul Agir din Sahel a fost diferit de programul Share în Hornul Africii, iar rolul locul, uh, comunităților locale a fost diferit. De exemplu, în Sudanul de Sud. Situa de exemplu, în Sudanul de Sud, situația politică este atât de complexă și dificilă încât nu putem uh, construi, crea reziliență. Același lucru este valabil și pentru Cong- Republica Democratică Congo. În multe situații nu putem uh, să avem contact cu actorii locali pentru că nu avem acces la ei. Situațiile sunt diferite așadar de la caz la caz și trebuie să uh, Uh, avem acest lucru în vedere când implementăm abordarea bazată pe reziliență și abordarea bazată pe reducerea riscului. Însă, eu cred că aceste abordări au dovedit că sunt cele mai bune. În cooperare cu Comisarul pentru Dezvoltare și pe, cu serviciile pentru dezvoltare, trebuie să lucrăm pe baza acestei abordări. Dacă menținem cei 20% de finanțare pentru acest sector va fi o realizare importantă. Mulțumesc, domnule comisar desemnat, pentru angajamentul dumneavoastră, eh, pentru această politică extrem de importantă pentru Europa. Dacă putem fi mândri de ceva în Europa, putem fi mândri de politica noastră de ajutor umanitar. Trebuie să uh, facem vizibilă această politică, după cum spunea lui Michel. O altă întrebare care nu v-a fost pusă, cu toate că ați început să o abordați când ați vorbit despre ONU, suntem cel mai mare donator, 40%, dar nu suntem singuri. Apar acum noi donatori. Ați vorbit uh, despre importanța statelor din Golf. Există Turcia, India, Brazilia principiile lor de acțiune nu sunt uh, neapărat aceleași cu ale noastre. Cred că avem nevoie de această cooperare. Vreți să dezvoltați această cooperare cu statele pe care le-am menționat și pe ce principii? Ευχαριστώ din για την ερώτηση. Είναι όντως... Vă mulțumesc pentru întrebare ați pus punctul pe ei. Trebuie să încercăm să găsim noi donatori. Avem foarte multe crize umanitare și niciun buget nu poate să le trateze. Avem nevoie de noi donatori și de noi idei de obținere a finanțării. De aceea discutăm și anumite fonduri, uh, anumite trust funds, când ați menționat despre Brazilia, Turcia, India, toate statele din Golf, toate aceste, acești, toți acești actori trebuie să fie alături de noi în efortul de a găsi noi donatori. Este foarte dificil să menținem nivelul de finanțare și fără noi donatori mă că nivelul va putea fi menținut. Așadar, noul comisar pentru acțiuni umanitare trebuie să mobilizeze actorii de peste, peste tot din lume. De aceea, summitul de la Istanbul este foarte important și este foarte bine că va avea loc în Turcia. Este un mesaj politic transmis statelor musulmane, printre altele. Trebuie să folosim aceste date înainte de summit și în timpul summitului. Consider că Uniunea Europeană și ONU trebuie să aibă ca obiectiv principal găsirea de noi donatori. Trebuie să găsească și alte soluții, cum ar fi aceste fonduri de investiții care să consolideze cooperarea între statele membre. În ceea ce privește coasta de Fildeș, Acolo am obținut finanțare instantanee din partea Franței. Încercăm să obținem și alte fonduri din partea ONU. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Stilianides, mi-a plăcut o propoziție pe care a spus-o. Uh, mă angajez să ajut în crize uitate, crize în care Um, populația afectată nu mai uh, este în ochii publicului. Ați spus că veți face prima uh, dumneavoastră deplasare în zona Ebola. Acest uh, subiect este, foarte, este pe prima pagină, dar Sudanul de Sud nu mai este. În urmă cu trei ani, oamenii de acolo au, au celebrat cu mare entuziasm independență, dar în ultimii trei ani uh, criza se adâncește, țara nu se stabilizează și în ultimul an avem o criză umanitară. Sute de mii sunt uh, strămutați, milioane sunt amenințați de subnutriție. Uniunea Europeană a salutat independența Sudanului de Sud. De asemenea, dumneavoastră ați subliniat că sunteți un comisar politic. Care sunt măsurile politice pe care le veți lua, astfel încât să ajutăm aceste, această țară și oamenii de acolo. Pe bună dreptate ați spus că crizele uitate nu trebuie să fie uitate, de fapt. Și este posibil ca în sudul Sudanului, dacă ajutoarele se opresc, situația riscă să devină o criză uitată. Însă, în acest an, Uniunea Europeană a trimis multe fonduri și acum sunt 30 de milioane de euro în așteptare din rezerva de ur- pentru urgențe. Deci, în total am trimis 110 milioane de euro în regiune, așadar nu am uitat despre sudul Sudanului. Bineînțeles că rezultatele nu sunt la înălțimea așteptărilor. Există malnutriție și primejdia de foamete. Din păcate, pentru cele două facțiuni care se confruntă, acestea nu permit nici măcar petrolului, nu permit nici măcar exploatarea petrolului, care ar putea să reprezintă o sursă de finanțare. Sunt multe probleme în construirea rezistenței în zonă. Există probleme în calea obținerii unei creșteri stabile în regiune. Standardele de trai sunt extrem de scăzute în regiune și aș repeta ceea ce a spus expertul umanitar japonez. Nu există soluții umanitare la crizele umanitare. Avem nevoie de soluții politice. Rolul nostru ar trebui să fie să asistăm Sudanul de Sud, fără să uităm de asistența umanitară, dar să ajutăm Sudanul de Sud să găsească o soluție politică. Am ajuns la ultimele șase întrebări, domnule Stilianides. Domnul Darcy, din partea socialiștilor. Mulțumesc, domnule, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Ați menționat deja schimbările climatice. Este o problemă majoră în 2012. În jur de 20 de milioane de uh, persoane au trebuit să-și părăsească Uh, domiciliul datorită schimbărilor climatice. Bineînțeles, nu toate schimbările, nu toate crizele umanitare lansa, provocate de către schimbările climatice ajung pe prima pagină a ziarelor. Nu se vorbește despre uh, satele din Asia afectate de inundații. Climatul se schimbă prea rapid pentru a ne putea adapta, dat fiind că schimbările climatice vor provoca mai multe dezastre în viitor. Vă angajați să lucrați cu colegii din Comisia pentru uh, Climat și Energie pentru a uh, atenua schimbarea climatică și pentru a pregăti comunitățile uh, de a, a, dezastre eventuale din viitor. Consider că politica europeană privitoare la schimbările climatic, schimbările climatice este foarte stabilă și fermă. De aceea avem în noua comisie un comisar pentru schimbările climatice. Politicile noastre trebuie să continue în acest sens, altfel am contrazice ce am făcut până acum. Știm că schimbările climatice stau în spatele multor dezastre. Așadar, nu cred că există posibilitatea ca Uniunea Europeană să-și schimbe politicile în acest sens. Din contră, încercăm să convingem alte regiuni ale lumii să ne urmeze exemplul și consider că angajamentul nostru este ferm și trebuie să fim mândri, pentru că suntem în avangarda luptei împotriva schimbărilor climatice. Bineînțeles, altă problemă este cum facem față dezastrelor provocate de schimbarea climatică. În primul rând apar acțiunile umanitare și celălalt mecanism este mecanismul de protecție civilă. Ambele mecanisme încearcă să facă față consecințelor dezastrelor provocate de schimbările climatice. Uneori este nevoie de abordări multisectoriale, Fukushima sau uraganul din Filipine. Am fost însă prezenți acolo, am ajutat la Fukushima, în Haiti. Da, într-adevăr, au existat probleme de coordonare. Dar am fost prezenți și am acordat asistență. Mă opresc aici. Urmează domnul Cosa în numele PP. Biztos jelölt Doamna Cosa. Domnul Cosa. Domnule comisar desemnat, m-am bucurat că veți acorda atenție persoanelor cu dizabilități. Poate sunteți conștient că Uh, în premieră în lume, Uniunea Europeană a ratificat o convenție în legătură cu drepturile persoanelor cu dizabilități. Un pasaj din textul respectiv menționează că în conflicte sau în teritorii aflate, aflate în situații de criză, trebuie să fie acordată o atenție specială persoanelor cu dizabilități. În viitor, cum veți monitoriza acest domeniu? Nu vorbim aici nu do- doar de, despre persoanele cu disabilități, ci acolo unde există războaie, oameni afectați de răni, de sechele și probleme de sănătate pentru care nu primesc suficiente tratamente. Θα επαναλάβω ότι ναι, είναι βασική αρχή. Da, repet. Un principiu de bază al acțiunilor noastre este să acordăm atenție persoanelor cu nevoi speciale. Avem un nou plan de acțiune care vizează implementarea consensului. pentru persoane cu disabilități. Cum să asistăm grupurile vulnerabile și în special grupurile pe care le-ați menționat? Am spus deja că există o serie de criterii pentru finanțarea ONG-urilor specializate în ajutarea grupurilor vulnerabile. Din câte știu, finanțăm Uh, clinici speciale de ortopedie. pentru a ajuta pe cei care au fost răniți în conflicte și au probleme de mobilitate. Bineînțeles că aceste programe vor continua. Însă, trebuie să vedem în mod concret cum evaluează acești indicatori și aceste criterii pentru evaluarea și finanțarea propunerilor din partea ONG-urilor. Cum ne vor ajuta aceste criterii și cum pot fi adaptate să ne ajute să asistăm grupurile, mai multe grupuri vulnerabile. Avem experți care lucrează la definirea unor noi criterii care să ne facă mai eficienți în asistarea grupurilor vulnerabile. Mulțumesc. Urmează domnul Gramatic, Gramaticakis de la grupul socialiștilor, dacă este în sală. Da, sunt aici. Mă bucur că experiența dumneavoastră politică înseamnă că există speranțe că problemele de uh, crize umanitare vor uh, putea fi rezolvate. Însă nu aș vrea să fiu în pielea dumneavoastră pentru că crizele se înmulțesc, devin mai grave și își schimbă calitatea de la o zi la alta. Știți mai bine decât mine că se pierd mii de vieți omenești și distrugerile aduse infrastructurii și economiilor sunt imense. Apar și dezastre cauzate de om, cum ar fi dezastrele nucleare, care au consecințe transfrontaliere. Așadar, ar trebui oare să ne gândim că mecanismul de protecție civilă nu este suficient și că ar trebui să vă gândiți la metode inovatoare de cooperare. Mulțumesc, domnule profesor. Sunteți profesor de fizică și cunoașteți bine problemele despre care vorbim. Europa deja are și ea multă experiență, pentru că după solicitarea guvernului japonez, am trimis experți pentru a evalua, evalua de la Fukushima și am tras foarte multe învățăminte în, la capitolul dezastrelor multisectoriale. Știu din experiența mea ca deputat în Cipru că am avut programe pentru a face față dezastrelor nucleare cred că aceste probleme trebuie tratate prin mecanismul de protecție civilă. Cred că ar trebui să împiedicăm, să prevedem aceste accidente, să le împiedicăm, însă, bineînțeles, să avem și planuri de a face față dezastrelor. Din, cât, din informațiile pe care le-am primit, Există asemenea planuri pentru tratarea dezastrelor multisectoriale. Din Fukushima am, am învățat că pot să existe foarte multe daune colaterale. Avem un mecanism bine structurat de care m-am simțit mândru atunci când Am vizitat centrul de uh, coordonare de urgență în cazul crizelor, pentru că am văzut că există planuri pe care ne putem baza în cazul crizelor din Uniunea Europeană și din lume. Însă, bineînțeles, trebuie să ne pregătim mai bine pentru dezastrele nucleare. Domnul Lăstir, Domnule comisar desemnat, ne apropiem de finalul audierii și am aflat uh, mult uh, în legătură cu nivelul de angajament și de pasiune pe care le veți uh, de care veți da dovadă în această funcție. Și am aflat și despre viața dumneavoastră ca medic când ați dat răspuns la o serie de răspunsuri. Aș vrea să vă gândiți și la calitatea noastră de purtător de cuvânt pe care ați avut-o sunteți angajat să mergeți în uh, Africa de Vest uh, și vă mulțumesc pentru acest angajament. Ați spus că Uh, veți cere și doctorilor, veți face apel uh, la doctor să meargă acolo. Însă este un lucru pe care trebuie să îl explicați cetățenilor. Unii dintre aceștia se tem. Este necesar să faceți acest lucru, dar să aveți și o strategie de comunicare potrivită. Este un exemplu. Deci întrebarea mea este cum veți uh, valorifica experiența dumneavoastră de purtător de cuvânt pentru a dezvolta o strategie de comunicare în calitate de comisar uh, pentru asistență umanitară. Vă mulțumesc. Da, aveți uh, dreptate să spuneți acest lucru. Comunicarea, vizibilitatea acțiunilor umanitare, chestiunile legate de aceste două aspecte ar trebui să constituie o prioritate uh, majoră. Predecesorul meu, doamna Georgieva, a fost uh, foarte bună. Uh, citind uh, și văzând presa internațională, am văzut că a existat o mare vizibilitate pe de altă parte, însă Știți că 15% se cheltuie pe Um, crizele uitate. Deci vizibilitatea nu este un scop în sine. Mesajul uh, transmis cetățenilor noștri care susțin acțiunile umanitare, pentru că am văzut aceasta în urma unor sondaje de uh, opinie, 90% sunt în favoarea ajutorului um umanitar și asta în ciuda crizei economice. Li s-a spus că asta costă 2 euro pe fiecare cetățean și sunt de acord să cheltuiască această sumă de bani. Inițiativele voluntarilor ne vor ajuta. Avem un grup de voluntari tineri care sunt ambasadori ai acțiunii umanitare în întreaga lume. Uh, acest lucru va spori vizibilitatea și va transmite uh, mesajul mai departe că, într-adevăr, Uniunea Europeană, politicile europene, politicile noastre umanitare uh, sunt, uh, există și acest mesaj va fi transmis în toată lumea. Cred că inițiativa voluntarilor va fi foarte importantă pentru strategia de comunicare. Doamna Toia pentru socialiști. Mulțumesc. Aș dori să mă întorc la Ebola. O problemă care nu a fost ridicată în discuție, cred. Aceste țări au o situație uh, a îngrijirilor medicale care s-a prăbușit. Sunt multe ONG-uri care lucrează acolo, cum ar fi Médecins Sans Frontières și altele, dar sunt și alte organizații care activează acolo, uh, foarte uh, calificate, care au mers acolo de decenii întregi. Merg din casă în casă atunci când merg uh, în aceste zone. Poate că ar fi bine să susținem aceste organizații care au ajuns la capătul puterilor uh, mai ales ă, atunci când e vorba de protecție acordată în mari urgențe, predece predecesorul dumneavoastră va uh, avea acum drept portofoliu mandatul. A făcut o treabă grozavă ca și comisar pentru ajutor umanitar și cred că veți colabora foarte bine împreună. Am întâlnit-o pe doamna Cristalina Gheorgheva deseori. Pentru că am dorit să fiu uh, informat în legătură cu know-how-ul său semnificativ care i-a adus succese. Și, într-adevăr, dacă voi fi confirmat în calitate de comisar, Cred că acest lucru mă va ajuta să fac față uh, greutăților, provocărilor majore pe care le presupune acțiunea umanitară. În ceea ce privește Ebola, avem nevoie de personal medical, doctori, unități uh, mobile la fața locului, însă trebuie să ajutăm uh, Guinea, Liberia, Uh, să se refacă, pentru că acestea s-au prăbușit, uh, ele trebuie să fie reconstruite, pentru că al minter nu facem decât să tratăm simptomele, nu cauzele bolii. Trebuie să uh, ne confruntăm cu problemele majore ale sistemului sanitar al acestor țări care au dus greul. Trebuie să avem o prezență acolo a personalului medical, a unităților mobile, a medicamentelor, însă în paralel uh, să reconstruim și cu ajutorul uh, comisarului uh, pentru probleme de sănătate să reconstruim spitalele acestor țări. Aceste acțiuni trebuie să aibă loc în paralel. Sunt întru totul de acord. Domnul Victor Boștinaru, domnule comisar desemnat, salut angajamentul dumneavoastră, pasiunea și dorința de a lucra cu Parlamentul European. În al doilea rând, vreau să subliniez disponibilitatea noastră de a conlucra cu uh, un altul reprezentant și cu comisarul uh, pentru dezvoltare, domnul uh, Mimița. Acum, întrebarea mea având în vedere epidemia de Ebola. Nu am anticipat-o, nu ne-am mobilizat resursele la timp și nu am putut să limităm uh, criza. Vedeți cum poate să acționeze Europa pentru a construi noi capacități, să coordoneze mai bine, să colaboreze mai bine și să creeze interoperabilitatea între Uniunea Europeană și uh, Organizația Mondială a, Statelor, uh, a Sănătății, uh, Statele Unite și uh, Regatul Unit. Deci, interacțiune, interoperabilitate, coordonare, de asemenea, între uh, componenta civilă și cea militară. Mulțumesc! Ați uh, descris uh, în mod cuprinzător uh, problema. Trebuie să existe coordonare între toți actorii. Rolul comisarului pentru acțiune umanitară este să facă tot ceea ce poate pentru a menține vigilența, pentru a contacta OMS-ul, Statele Unite și alte Uh, entități. De deja sunt trimise unități militare pentru a uh, crea um, spitale um, mobile. Donatori din Regatul Unit, din Scandinavia uh, și alți donatori. Cred că Comisia pentru Asistență Umanitară are un rol special în coordonare și trebuie să joace acest rol. Uh, am fost întrebat dacă ar trebui să mă duc acolo. Da, ar trebui să mă duc acolo. E parte din responsabilitatea mea să fiu acolo, la fața locului. Și acest uh, rol devine tot mai important. Și ceea ce, îți spune, ceea ce ați spus uh, are valoare, pentru că lumea va spune, ați fost la fața locului, ați văzut care este situația. Deci, insist, nu este numai o, un act, o acțiune simbolică, ci are consecințe palpabile. Trebuie să încercăm să dezvoltăm rezistența, reziliența acolo, trebuie să ajutăm sistemul de îngrijiri medicale să se refacă, dar în același timp trebuie să încercăm să definim nevoile um, personalului medical, personalului auxiliar și a celor care folosesc uh, metodele tradiționale de vindecare în aceste țări. E nevoie de medicamente, Uh, e nevoie de posibilități de uh, eliminarea deșeurilor, e nevoie de apă, toate acestea sunt precondiții pentru a îi vindeca pe uh, victime, victimele epidemiei de Ebola. Deci o vizită la fața locului va avea un rol de jucat în acest sens. Am ajuns la finalul rundei de întrebări. Ați dat răspunsuri complete și acum, dacă doriți, aveți 5 minute pentru a uh, vă referi la lucrurile pe care nu le-ați abordat uh, și pentru a face o declarație finală. 5 minute, nu e obligatoriu să vorbiți timp de 5 minute. Cred că suntem toți puțin osteniți după trei ore și e natural să fie așa. Este omenește să fie așa. Deci, numai câteva cuvinte. Câteva cuvinte omenești. Pentru că tot ceea ce s-a spus aici a fost deschis și franc spus. Dacă îmi încredințați această sarcină, această funcție, aceasta va constitui baza cooperării noastre. Discuții deschise, cinstite, ca și cum am fi membrii aceleași familii, pentru că trebuie să facem față unor provocări extraordinare. Profesorul a spus că nu ar vrea să fie uh, în locul meu, dar uh, pentru că am intrat în politică cu pasiunea de a servi, trebuie să facă acest lucru. Însă aș vrea să spun uh, câteva lucruri despre Parlament, pentru că mă simt parlamentar. Procedura care a fost pusă în mișcare prin alegerile din luna mai, cred că a îmbunătățit substanțial rolul și prestigiul Parlamentului și Comisiei uh, în ochii cetățenilor noștri și audierea de astăzi este parte a acestei proceduri. Și în ciuda faptului că mă simt puțin obosit, mă bucur că am fost aici, pentru că această procedură democratică este valoroasă pentru politică în general, iar mesajul pe care îl transmitem cetățenilor noștri este că în discuțiile noastre nu încercăm să ne mulțumim unii pe ceilalți, nu ne facem complimente unii celorlalți, ci ne angajăm într-un dialog politic în care uneori nu putem fi de acord. Însă, întotdeauna încercăm să găsim soluții. Și acesta este principalul câștig al procedurii care a fost inițiată în mai. Asta este ceea ce este necesar pentru a reclădi încrederea în Europa. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a reclădi încrederea. Ă, nu în ultimul rând, trebuie să vă spun că am aflat multe din aceste discuții, dar am încă multe de învățat. Am fost ă, informat ă, de domnul Sorensen și echipa sa uh, Uh, practic două săptămâni uh, nu prea am dormit, însă uh, am fost informat în legătură cu cadrul general. Acum este timpul să intrăm în detalii. Așadar, dacă sunteți de acord cu candidatura mea, vom lucra împreună, vom încerca să punem în aplicare viziunea noastră și să fim principalul donator și să fim mândri că suntem europeni în felul acesta. Președinta, vă mulțumesc, domnule Stilianides, pentru intervenția dumneavoastră din final. Meritați acum o dihnă și, potrivit regulilor, președintele și coordonatorii vor avea o întâlnire în camera în această sală, de aceea îi vor ruga pe toți cei care nu sunt uh, implicați în această ședință să uh, plece. Uh, pe baza evaluării vom trimite o evaluare care va fi uh, analizată și transmisă conferinței președinților, uh, care va lua hotărârea să încheie uh, audierele și să treacă la vot. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc interpreților și mulțumesc tuturor pentru răbdarea, pentru că totuși am depășit timpul alocat.